Good afternoon, everybody. Uh, welcome back. Uh... Bun venit tuturora. Bun venit înapoi la comisie. La comisia noastră este foarte ciudat pentru mine să vorbesc din nou engleză. Am fost în vacanță în Franța, am vorbit multă franceză. Bun venit înapoi la Parlamentul European, așadar. Cu mult entuziasm și energie sper, pentru că avem atât uh, dosare de finalizat, atâtea lucruri interesante de analizat. Bun venit! În primul rând, ordinea de zi, proiectul de ordine de zi pe care, bineînțeles, dorim să-l adoptăm dacă nu sunt uh, observații, fără nicio problemă așadar, anunțuri. În primul rând, după cum știți, această întâlnire, această întâlnire noastră este vizibilă pe internet și în sistemul e-meeting și vreau să întâmpin aici trei administratori proaspeți la comisia noastră, IMCO. În primul rând, doamna de Rouvre, avocat germano-francez, lucrează pe dosare legate de consumatori, împreună cu Benoît Lefoy, pe care nu-l văd în sală deocamdată. Apoi doamna Raquel Carvalho Mareo, avocat portughez, care a lucrat la DG Concurență la Comisie și va acționa pe dosarele noastre digitale. De asemenea, domnul De Salvo, care este prezent, care este expertul detașat italian și a funcționat în această calitate pe probleme de piață unică. Se va ocupa de recunoașterea reciprocă a dosarelor uh, privitoare la uh, siguranța produselor și împreună cu doamna Schinicova vreau să întâmpin așadar pe cei trei noi colegi în echipa noastră. Bun venit! și dacă sunt întrebări, Pano și ceilalți cu experiența lor, cu siguranță vă vor ajuta. vor locui pe Buzica, pe domnul Meroni, Emiliano și pe Marlize Zomer, respectiv care au plecat spre alte zări. De asemenea, aș dori să adoptăm uh, procesul verbal al întâlnirii noastre din luna iunie, dacă nu sunt observații, și acesta se pot adopta, cred. Și începem imediat cu primul dosar din această după masă. Evaluarea amendamentelor referitoare la reutilizarea informațiilor din sectorul public Doamna Julia Reda este raportor și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult și, și eu răzbun venit înapoi la Parlament colegilor. Am petrecut vacanța de vară parcurgând amendamentele și suntem destul de încuraj încurajați de acest uh, proces. Comisia a actualizat uh, directiva respectivă și consider că în acest sens și noi trebuie să încercăm să consolidăm uh, accesul la informația din sectorul public, de aceea lucrăm pe amendamentele de compromis, încercăm să preluăm toate informațiile și sugestiile care ne parvin, dar nu dorim să mergem dincolo de cadrul uh, convenit și, practic, toate amendamentele se îndreaptă în această direcție, majoritatea în orice caz. Principala noutate uh, este legată de seturile de date cu valoare înaltă, care ar trebui să fie gratuite. Și apoi nu dorim ca Comisia să definească ea aceste high value data sets. Și am uh, întocmit o listă destul de ambițioasă într-o anexă cu aceste seturi de date și Comisia dorește să intervină prin actele delegate, dar amendamentele arată care dintre categoriile respective se bucură de succes și care nu și am dorit cumva ca aceste categorii să fie un pic mai precise, să le și restrângem și să vedem și ce cred și alte grupuri politice, pentru că s-au depus amendamente în acest sens. Ideea ar fi să fie incluse date care, într-adevăr, au aplicații în viața de zi cu zi și reutilizare clare, cum ar fi datele legate de cartografiere. Și pentru că nu ni se pare normal ca astfel de date să fie supuse uh, Uh, negratuității, adică să fie cu plată și foarte puține companii își pot, uh, până la urmă, permite să plătească pentru acest gen de date legate de hărți și cartografiere, iar sectorul public nu poate să concureze în acest sens, deși aceste date deseori sunt tocmai finanțate de sectorul public. Deci sperăm că la anexa respectivă să ajungem la un compromis uh, propice. De asemenea, am remarcat că anumite grupuri politice se opun uh, ideii de a avea această listă updatată sau actualizată prin acte delegate, iar domeniul numit Open Data este uh, în plină evoluție și nu cred că putem să enumerăm și să batem în cuie uh, toate tipurile de astfel de seturi de date foarte importante, cu mare valoare, nu le putem uh, pune, deci, uh, pe hârtie odată pentru totdeauna, de aceea comisia trebuie să poată să intervină, dar nu cu acte delegate, ci cu acte de punere în aplicare. Trebuie ca Parlamentul să poată, în orice caz, să aibă un cuvânt de spus în acest proces de actualizare a anexei. Bineînțeles că un act delegat nu permite Comisiei să vină cu orice fel de idee în acest sens. Și așa cum am spus și am precizat, Comisia să poată să uh, acționeze pe seturile de date existente și nu să vină cu noi elemente pe această listă din anexă. Deci, încă o dată, o listă din anexă mai restrânsă, mai uh, focalizată și posibilitatea uh, Comisiei de a interveni, dar în anumite condiții. Uh, o altă noutate este următoarea. E vorba de entitățile publice care intră astfel în domeniul de aplicare al directivei privind reutilizarea datelor din sectorul public, având în vedere amendamentele primite, dorim să avem uh, o abordare mai relaxată. Dorim să includem aceste public undertakings, uh, entități publice aici, dar trebuie, în primul rând, respectată legislația națională aici deci să nu existe obligații pentru aceste entități în lumina dreptului european sau eventual pe bază uh, voluntară. Principiile din directivă legate de nediscriminare și transparență și așa mai departe trebuie să se aplice și aici. Dar încă o dată, dacă mă întorc la anexa pe care am menționat-o privitoare la acele seturi de date, uh, Probabil că acolo nu vom introduce lucruri care sunt interesante pentru aceste entități publice. Și probabil că impactul asupra acestor entități va fi unul minim cu această directivă revizuită. Pur și simplu e vorba de a schița un set de reguli comune în acest sector. Ne bucurăm că am primit, uh, am primit amendamente pe noul uh, articol care vizează interoperabilitatea și interfațețele. De asemenea, amendamente la calitatea documentelor articolul respectiv, pe care le vom prelua cu siguranță și am hotărât să rămânem pe ideea comisiei din propunere cum că cererele de procesare Uh, nu vor fi uh, adresate direct uh, acestor entități din sectorul public, nu în mod direct. În orice caz, multe dintre propunerile care ne-au parvenit prin amendamente le vom prelua. Există amendamente mai detaliate care poate ar merita să fie însoțite de explicații din partea grupurilor politice care le-au depus, ca să știm ce și cum. Dar cred că cu toții suntem de acord că includerea unor acestor seturi de date de evaluare este într-adevăr coloana vertebrală a acestei uh, directive și nu trebuie să mergem mai departe de ceea ce avem deja prin directiva actuală ca și cadru. Sper că vom colabora foarte bine cu celelalte grupuri politice și să finalizăm, sper eu, uh, prima șarjă de amendamente de compromis până mâine uh, seară, ca apoi să întâlnim cu raportorii din umbră marțea viitoare. Mulțumesc foarte mult! Și Sabin Verhaen de la PPE este primul raportor din umbră. Mulțumesc! Mulțumim tuturor colegilor și raportoarei pentru toate ideile cu care au contribuit și pe care le discutăm astăzi aici. Suntem cu toții de acord că avem mult uh, material uh, legat de acest domeniu uh, informațiilor publice care reprezintă date cu potențial de inovare și pot fi utilizate mult mai bine dacă sunt uh, supuse unor reguli de transparență mai bune. Directiva legată de reutilizarea acestor informații din sectorul public trebuie să includă care sunt acele informații care pot fi puse la dispoziție din sectorul public, inclusiv respectându-se principiul subsidiarității, deci ceea ce spun legislațiile naționale. Și în niciun caz nu trebuie să avem reguli armonizate 100% în ceea ce privește accesul la date, pentru că trebuie să ținem cont de diferențele din legislațiile statelor membre. S-au înaintat multe amendamente și subliniez din acest, în acest context că au venit din mai multe direcții politice. Și eu, de exemplu, am uh, introdus un amendament legat de excepțiile privind datele din legate de infrastructurile critice. Acestea trebuie să beneficieze de anumite mecanisme de protecție pe viitor. Și protecția datelor, credem noi că trebuie să fie bine asigurată, de aceea avem multe amendamente în acest domeniu. Amendamente care subliniază în mod special acest domeniu pentru că avem nevoie de un sistem suficient de amplu de protecție. În general, eu sprijin abordarea propusă. Ideea de a pune la dispoziție aceste date este bună, dar punerea la dispoziție a datelor reprezintă cheltuieli care trebuie acoperite de taxe și sunt, de exemplu, instituții care trebuie să poată să aibă posibilitatea să încaseze venituri din aceste date pe care le generează, de exemplu, muzee și alte instituții. Și acest lucru trebuie să aibă loc într-un context transparent foarte de acord cu acest lucru. Și în privința costurilor trebuie să avem transparență. Și în anumite cazuri excepționale trebuie să se poată depăși acele uh, costuri limită. Dacă nu este nicio limitare în ceea ce privește datele din sectorul public, atunci avem probleme legate de concurența care s a risca între instituțiile publice și instituțiile private din același domeniu. Și atunci eh, se distorsionează concurența. Deci trebuie să spunem foarte clar că nu trebuie să lăsăm să fie afectată concurența prin această directivă. În ceea ce privește categoriile de date, noi credem că nu comisia este cea care trebuie să decidă în această privință, ci să se urmeze principiul subsidiarității. Este treaba statelor membre să decidă în privința categoriilor. Până acum, în structura legislației, tot statele membre erau cele care decideau ce date și ce categorii de date și seturi de date devin publice. Și am uh, subliniat acest lucru în unele amendamente. Accesibilitatea trebuie să rămână o chestiune unde decid statele membre. Trebuie să respectăm așadar principiul subsidiarității. Și cred că la multe amendamente, în multe domenii, vom reuși să ajungem la un consens destul de repede. Și le putem discuta și săptămâna viitoare când avem reuniunea cu, atașate, cu raportorii din umbră. Vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuții și pentru faptul că doamna raportor a pregătit din timp acest uh, um, raport pentru a putea avea suficient timp de discuție. And then uh, for the SND we have uh, Mrs. Mulțumesc. Doamna Saconsari de la Socialiști. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Sunt de acord cu colega noastră Giulia Reda lucrăm uh, într-adevăr cu multă seriozitate pe un dosar uh, unde mai sunt multe de făcut. În primul rând, uh, domeniul de aplicare al directivei și obligațiile aferente. Există încă multe incertitudini. Ce se va întâmpla cu aceste informații? Cum vor fi ele utilizate? Sunt niște obligații care nu sunt foarte clare. Va fi, până urmă, obligatoriu sau pe bază voluntară? Apoi, uh, costurile aferente. Eu nu cred că ar trebui să se plătească pentru acest gen de date, în general. Și În orice caz, trebuie să fie vorba de niște costuri rezonabile. Pe de altă parte, IMM-urile să se poată servi așa cum se cuvine de aceste date și să există o plafonare când vine vorba de actorii din sectorul public. pentru că, uh, bineînțeles, vorbim despre costuri marginale asociate cu stocarea datelor și cu anonimizarea acestora. Și cât privește API, acele interfețe de programare, aplicații respective, statele membre au diverse opinii și noi considerăm că sectorul public din Europa ar trebui să poată să folosească aceste aplicații API și că se va promova acest demers. Iar o altă informație sau un alt aspect foarte important aici se referă la acele seturi de date cu înaltă valoare dacă este să le promovăm, uh, ceea ce se preconizează aici, într-adevăr, reprezintă un uh, demers uh, foarte pozitiv. Dar nu trebuie să dăm o, un cec în alb comisiei în acest demers. Trebuie să se facă niște pregătiri în statele membre pentru așa ceva, să se înțeleagă nevoile utilizatorilor finali, care sunt partenerii sociali implicați, care sunt părțile interesate în această ecuație, care ar fi diferitele categorii și priorități. Comisia să organizeze și audiere publice în acest sens, așa cum sugerează doamna raportor, pe care o sprijin. Trebuie să înțelegem ce criterii se folosesc pentru aceste seturi de date Să nu uităm nici de IMM-uri, nici de firmele de tip startup, ca să potențăm uh, inovarea de care are atâta nevoie Europa. Și vreau să vă mai spun că mm, protecția datelor personale este un aspect care trebuie neapărat uh, avut în vedere. Este ceea ce am uh, consemnat și eu. Deci, această legislație, această politică trebuie neapărat să respecte principiile de protecție a datelor personale. În orice caz, aceste sugestii au fost primite și în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Ok, thank you very much! Mulțumim foarte mult! În numele grupului ECR, domnul Sulic e raportor alternativ dar ne-a trimis prin mail uh, contribuția sa, pentru că, din păcate, lipsește astăzi, din partea grupului uh, ALDE, doamna Șarancova, uh, Dita Șaranțvova, dar un coleg o înlocuiește, dar, într-adevăr, Dita nu poate nici ea să vină astăzi, dar mi-a trimis contribuția sa. Aș dori să, ar dori să mulțumesc doamnei Reda pentru proiectul de aviz pe care îl sprijină în ceea ce privește amendamentele ALDE, la ultima ședință am uh, încercat uh, să uh, introducem aspecte legate de directiva privind mediul, în cadrul general privind datele deschise. Propunerile ar trebui să se aplice tuturor datelor, nu numai datelor de mediu. E vorba de dreptul la acces. În același timp, Știți uh, probabil că grupul ALDE nu a modificat uh, sfera de aplicare, ceea ce înseamnă că statele membre ar trebui să aibă ultimul de, uh, cuvânt de spus în legătură cu informațiile care ar trebui să fie accesibile pentru public. Întotdeauna, din uh, motive de securitate națională sau de altă natură, trebuie ca anumite date să nu fie accesibile, dar cetățenii ar trebui să aibă dreptul de a uh, cere aceste informații în principiu. În ce privește celelalte amendamente ALDE, noi spunem că datele ar trebui să fie accesibile în timp real. Uh, ne gândim, de exemplu, la datele de trafic. Uh, pentru uh, cetățenii ar trebui să fie acum, în momentul de față și nu mai târziu, la 48 de ore, de exemplu. Noi considerăm că toate datele privind cartografiere ar trebui să fie libere, guvernele ar trebui să acopere anumite uh, costuri, dar uh, rezultatul este că până la urmă un guvern devine un uh, subcontractor pentru o companie de cartografiere mai mare și restul companiilor nu pot să plătească aceste taxe și deci nu au acces la aceste date. E motivul pentru care grupul ALDE nu va sprijini aceste amendamente din partea colegilor care vor continua să întărească uh, competențele guvernelor de a limita uh, folosirea datelor uh, la taxe exorbitante. Noi suntem dispuși să co cooperăm în continuare pentru compromisuri pentru a ajunge la un rezultat final. Mulțumim! Nu s-a mai înscris nimeni pe lista mea, deci aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnului Wolfgang. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumim uh, doamnei raportor și celorlalți uh, deputații care au acordat o atenție sporită aceste propuneri. Aș dori să subliniez câteva elemente aici. În primul rând, protecția datelor. S-a vorbit despre această chestiune. Într-adevăr, trebuie ca directiva privind datele publice ar trebui să fie aplicată cu respectarea tuturor prevederilor privind protecția datelor. Apoi, aș dori să sprijin importanța acestor seturi de date cu valoare ridicată. E o uh, parte foarte importantă a propunerii. Uh, disponibilitatea acestor seturi de date în Uniunea Europeană uh, e foarte importantă pentru IMM-uri. Sigur că înțelegem că există dorința de a încadra această listă, dar credem că acest cadru nu ar trebui să fie prea restrictiv. Apoi s-a mai vorbit despre regimul de acces mai mulți vorbitori s-au referit la aceste regimuri. Directiva actuală, dar și uh, propunerea uh, Comisiei se bazează pe uh, regimurile naționale de acces dar în același timp ne-am dat seama de-a lungul timpului că în cazul în care accesul a fost armonizat în Europeană, mă gândesc, de exemplu, la datele de mediu, uh, trebuie să uh, recunoaștem că a fost un progres, dar nu credem că directiva privind datele din sectorul public ar trebui să fie transformată într-o directivă privind accesul la informații. În ceea ce privește taxele, Uh, scăderea costului pentru uh, informațiile din sectorul public uh, va fi benefică pentru IMM-urile din întreaga Uniune Europeană și conform datelor de care dispunem, ne dăm seama că beneficiile deci accesului la date la costuri scăzute sunt mult mai mari decât alte scenarii. Apoi, uh, legătura cu celelalte pro propuneri ale Comisiei, mai ales uh, uh propunerea uh, privind uh, interoperabilitatea. Sigur, am putea să uh, punem la dispoziție finanțare pentru interoperabilitate, dar și în ceea ce privește aceste faimoase rețele API. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul acum doamnei raportor, doamnei Reda. Da, mulțumesc și eu. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorilor pentru uh, abordarea constructivă. În amendamentele de compromis voi încerca să preiau uh, elementele cele mai importante uh, prioritățile grupurilor politice și să le uh, combin. Știm că nu e foarte ușor Mă gândesc, că, de exemplu, la chestiunea uh, sferei de aplicare. Avem uh, opinii foarte diferite, la, deci de la acces de plin uh, până la limitarea datelor pe care le avem deja în sectorul public și deci propunerea Comisiei Europene de a Uh, recunoaștem care există legislație în ce privește accesul la date, de exemplu în uh, domeniul mediului, ca uh, această recunoaștere să fie explicită, dar nu cred că ar trebui să propunem în amendamentele de compromis să avem un drept de plin de acces în toate domeniile. Însă cred că este foarte important ca Parlamentul să joace un rol activ uh, în ceea ce privește uh, definirea acestor uh, seturi de date cu valoare ridicată și aici sunt de acord cu observațiile ALDE că datele din domeniul cartografiei sunt foarte importante, dar nu cred că trebuie să semnăm un cec în alb, așa cum spunea doamna Iaconsari deci ca uh, comisia să hotărască în ce constau aceste seturi de date cu valoare ridicată. Eu aș propune să avem uh, o uh, listă acestor seturi de date cu valoare ridicată în anexă, astfel încât comisia să aibă posibilitatea să actualizeze această listă în funcție de evoluții, pentru că cred că e foarte important să notăm că uh, Uh, aplicațiile posibile ale datelor deschise se schimbă și ele și deci uh, trebuie să avem și posibilitatea să actualizăm această listă fără să, uh, trebuie, să trebuiască să trecem prin întregul proces legislativ. Și aici actele delegate sunt instrumentul care ne oferă nouă Parlamentului controlul asupra acestui proces, dar nu putem să schimbăm punctele fundamentale din directivă. Am primit foarte mul- multe sugestii bune în ceea ce privește infrastructurile critice, protecția datelor, uh, pe care le vom prelua, uh, iar în ceea ce privește întreprinderile publice, așa cum am spus, cred că e cel mai bine să avem o abordare mai ușoară, uh, să nu spunem ca toate directivele, ca toate prevederile directivei să se aplice acestor întreprinderi publice. Aș dori să mă refer acum la chestiunea taxelor a taxării. Da, într-adevăr, datele pe care ne avem ne arată că, într-adevăr, taxele pentru sector, informațiile din sectorul public duc până la urmă la o povară suplimentară și nu reduc uh, povara, dar Înțeleg motivul uh, pentru care se spune că ar trebui să avem domenii care uh, să beneficieze de o protecție specială, deci uh, amendamentele de compromis nu se vor referi la excepții, de exemplu excepțiile pentru muzee, care sunt foarte importante pentru grupul PPE. Sper să ajungem la uh, un teren de compromis Uh, sper ca grupurile politice să sprijine această poziție, pentru că cu cât uh, vom vota mai repede la IMCO această poziție comună, cu atât vom avea un impact mai puternic uh, asupra dezbaterilor de la Comisia Competentă, unde noi avem competență în funcție de amendamentul 53+. Plus. Deci uh, vom discuta amendamentele de compromis săptămâna viitoare și dacă sunt alte chestiuni pendinte, vom uh, finaliza cât mai repede aceste chestiuni ca să finalizăm procedura. Mulțumim foarte mult. Scopul nostru este să avem voturile la IMCO în 10 sau 11 octombrie. Uh, deci mulțumim încă o dată, astfel putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, tratarea proiectului de aviz privind depunerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Doamna Maria Grapini este raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă urez bine ați venit, doamna președintă, bine ați venit în partea a doua anului, bine ați venit, dragi colegi. Um... Sigur, știm cu toții că asistența medicală, sănătatea este subsidiaritate, dar vreau să felicit Comisia pentru că s-a gândit în 2015 să adopte un raport uh, vis-a-vis -vis de aplicarea directivei uh, privind asistența medicală transfrontalieră, ce o aveam din 2011. Constatarea făcută de comisie, cred că o avem și noi, fiecare dintre noi. Știm bine că acum, când vorbim, asistența medicală transfrontalieră nu se află la nivelul cel mai bun, uh, nici din punct de vedere al informării pacienților privind drepturile lor, nici din, privind accesibilitatea, cunoașterea uh, procedurilor, a costurilor. Și atunci, uh, sigur, m-am gândit ca în sugestia de, în proiectul de aviz al comisiei noastre, aștept cu interes și punctele de vedere a raportorilor din umbră, să pun accent pe faptul că a, această modificare pe care comisia ne propune, în primul rând, este foarte importantă pentru a ridica nivelul de protecție a sănătății publice cu respectarea principiului liberii circulații a persoanelor. Uh, Apoi este foarte important din punct de vedere al îmbunătățirii informațiilor, pentru că sunt anumite studii care arată că nici 20% din persoane nu-și cunosc drepturile privind asistența uh, medicală în regimul transfrontalier. Uh, m-am gândit să propun în uh, proiectul de aviz și faptul că este necesar ca Mm, să se asigure o mobilitate mai ușoară, uh, dar în același timp uh, să, să utilizăm, uh, să adaptăm, de fapt, um, procedurile la evoluțiile digitale din domeniul sănătății, să ajungem la facturi electronice, rețete medicale electronice și așa mai departe. Apoi, cred că am considerat că este necesar să subliniem pentru asigurarea protecției consumatorilor, a pacienților, că este necesar o mai mare claritate și transparență siguranță, în ceea ce privește condițiile în care furnizorii de servicii medicale își desfășoară activitatea, incluzând prin aceasta și obligația acestora de a avea o asigurare de răspundere civilă profesională, pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca un serviciu de medical să nu fie de calitate, să aibă un efect asupra vieții pacientului și nu răspunde nimeni. Deci mă gândesc să propun uh, și am scris în uh, sugestiile pe care le-am transmis raportorilor din umbră această propunere. Eu nu cred că aici vor fi probleme foarte mari legate de acest raport. Cred că și raportorii din din umbră sunt de acord că este nevoie să îmbunătățim Uh, prevederile actualei directive și de aceea uh, chiar mulțumesc Comisiei că a venit cu această propunere. Uh, eu aștept, n-am primit încă, aștept propuneri din partea raportorilor din umbră și, după cum știți, termenul e 12, adică nu mai avem <laughs> foarte mult. Sper să ajungem la un consens, cel puțin pe trei teme, aceea de a îmbunătăți serviciile medicale cu o răspundere din partea celor care le prestează, cu o adaptare la digitalizare digitalizare a serviciilor medicale transfrontaliere și cu o îmbunătățire a informațiilor privind uh, serviciile medicale, costul și uh, uh, condițiile de acordare a serviciilor pentru toți pacienții din statele membre. În rest, sigur că responsabilitatea mare este și a statelor membre, nu, nu scoatem din joc aici statele membre, dar vorbind de, de asistență medicală transfrontalieră, cred că este bine să aducem această îmbunătățire. Eu am propus ca, tot în propunerea noastră de aviz, să existe această analiză a Comisiei periodică uh, și să fie prezentat uh, Parlamentului care sunt rezultatele implementării uh, modificărilor directivei privind asistența medicală transfrontalieră. Vă mulțumesc! Thank you very much. And then for the EPP we have Mr. Buzo. Mulțumesc, domnul Bușoi, din partea grupului PP. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc doamnei uh, Grapini pentru acest uh, raport care se referă la lacunele de punere în aplicare a acestei directive. Această directivă este una dintre realizările cele mai importante din domeniul sănătății pentru cetățenii europeni Bilanțul nu este însă foarte pozitiv. De exemplu, doamna raportor a spus că uh, nu toți uh, cetățenii sunt uh, la curent în legătură cu posibilitatea de a fi tratați uh, și în alte state membre. S-a spus deja în 2015, Comisia Europeană a publicat un prim raport cu privire la punerea în aplicare și în martie 2015 a publicat un studiu uh, de evaluare și a existat și Eurobarometru din, din luna mai. Conform acestuia, 2 din 10 respondenți, deci mai puțin de 10%, sau se consideră bine informați în acest domeniu al serviciilor de sănătate transfrontaliere. Doar un european din 10 știa de existența acestor puncte de contacte naționale. Eu am participat la, o dezbatere, la dezbaterile pentru această directivă mm, de-a lungul mandatului meu de eurodeputat și am încercat să organizez în România, în țara mea de Baștină, câteva campanii de uh, informare, am distribuit uh, broșuri în 2013 am fost uh, uh, președintele uh, Casei de Asigurări din România și deci am propus texte legislative pentru punerea în aplicare a directivei. România a fost una dintre țările fruntașe în punerea aplicare a acestei directive, dar ne mai rămân foarte multe de făcut și bineînțeles că eforturile individuale nu sunt suficiente. Statele membre, Comisia Europeană ar trebui să depună eforturi pentru a informa pe cetățenii europeni în legătură cu drepturile lor există nume state, numeroase state membre în care uh, există obstacole uh, în calea accesului pacienților la uh, asistența medicală. În 2015, nu toate statele membre au uh, pus în aplicare în mod total sau corect uh, directiva, iar rezultatul e că există încă diferențe între statele membre și deci factorii implicați încă consideră că trebuie să mai depună eforturi în unele state membre și aici intervin uh, uh organizațiile pentru drepturile pacienților care spun că uh, chestiunea este foarte uh, aprinsă Apoi, în ceea ce privește numărul de uh, cetățeni care merg în străinătate pentru uh, tratamente, uh, statele membre nu au putut toate pun, uh, pune la dispoziție aceste date și datele uh, nu pot fi comparate între statele membre. Uh, credem că datele electronice ar putea să aducă o plus valoare punerii în aplicare acestei directive și, de asemenea, digitalizarea sistemelor de sănătate. O sprijin pe doamna raportor că trebuie să facem mai mult în acest domeniu mai sprijin și propunerea dumneaei de a informa mai bine cetățenii europeni în legătură cu această asistență medicală. Uh, interoperabilitatea uh, sănătății electronice ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Și apoi, pacienții ar trebui să poată să depună plângeri uh, dacă consideră că drepturile lor au fost încărcate. Așa cum procedează consumatorii de altfel și ar trebui să ne gândim Uh, atunci când va interveni revizuirea acestei uh, directive, să o uh, modificăm astfel încât să avem un mecanism în acest sens. Mulțumesc foarte mult și sunt sigur că cu eforturile noastre comune vom reuși să îmbunătățim această înfăptuire foarte importantă pentru consumatorii, cetățenii și pacienții europeni. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Sulic este raportor pentru ECR, dar ne-a trimis uh, observațiile prin mail, ceea ce înseamnă că îi putem da cuvântul domnului Selimovici, care este raportor în numele grupului ALDE. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi și întâi vreau să mulțumesc doamnei Grapini, doamnei raportor, pentru un uh, proiect de raport excelent care acoperă multe teme Directiva, într-adevăr, datează din 2011 și dă posibilitatea pacienților din Europa să beneficieze de servicii mai bune de sănătate pe baza mobilității și obligă statele membre să dea informații în ceea ce privește accesul la astfel de servicii de sănătate prin punctele naționale de contact, dar statele membre uh, au implementat cu mare greutate directiva. Conform raportului Comisiei în 2015, se vede clar că 25 uh, octombrie 2013, termenul de punere în aplicare, a fost încălcat de 26 de state membre. 26 de state membre au făcut obiectul procedurilor de încălcare, 26 la număr. Dar chiar și acum da, când s-a încheiat transpunerea, sunt greutăți legate de punerea în aplicare a acestei directive. De exemplu, este posibil autorizarea sau preautorizarea în domeniul serviciilor de sănătate de către statele membre sau pot să facă uz de Uh, echipamente și infrastructuri medicale uh, de înaltă valoare, dar nu se specifică ce tratamente, ce terapii sunt acoperite de aceste dispoziții. Sunt 14 state membre care nu informează exact eh, prin legislația lor care sunt acele servicii de sănătate disponibile pentru pacienții lor. Nu, autoritățile naționale n-au reușit să facă acest lucru. Cel puțin patru membre, patru state membre, cer pacienților să vină cu traducerea eh, facturilor și altor documente din statul unde are loc terapia și aplicarea directivei în ceea ce privește telemedicina și acolo lucrurile sunt foarte, foarte neclare. De exemplu, sunt state membre care pun la dispoziție servicii ale medicilor generaliști la distanță, alte state membre nu fac acest lucru și în ziua de astăzi continuă să fie complicat să ai acces ca cetățean european la a, serviciile de sănătate transfrontaliere și mulți dintre cetățenii europeni nici nu știu că au un astfel de drept. Așadar, Mm, punerea în aplicare a acestei legislații este departe de a-și fi atins potențialul și trebuie să încurajăm statele membre să coopereze mai bine, să-și încurajeze autoritățile naționale să coopereze mai bine, să îndepărteze diversele uh, obstacole administrative atunci când pacienții doresc să folosească aceste servicii și să se asigure că pacienții își cunosc mai bine drepturile. Uh, și în amendamentele mele am menționat în mod specific uh, activitatea punctelor de contact naționale. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Acnu urmează. Mulțumesc. Am ascultat cu atenție ce a spus colegul din fața mea și Mă gândesc acum la ce se va întâmpla peste un an, când intervine Brexitul. și vom avea situația în care cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit și și cetățeni britanici care trăiesc în Europa se vor plânge că nu au acces la aceste servicii. Sistemul pur și simplu nu funcționează. în armată, pe vremea mea se spunea că mai este loc de mai bine. Mulțumesc, spune doamna președinte, din partea comisiei acum. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru comentarii și pentru proiectul de aviz din partea comisiei INCO. Îl salutăm și el corespunde într-un totul cu punctul de vedere al comisiei și noi am pus care sunt îngrijorările legate de punerea în aplicare, în raportul privind punerea în aplicare a acestei directive, care a fost publicat în octombrie anul acesta. Această directivă reprezintă o schimbare esențială în modul în care se utilizează serviciile de sănătate, vine să clarifice uh, drepturile pacienților în ceea ce privește serviciile de sănătate primite în alte state membre și stabilește cadrul juridic de cooperare între statele membre pe mai multe domenii legate de serviciile de sănătate. Este important acest dosar pentru Comisie, foarte important, dar mai ales pentru cetățenii europeni are o importanță deosebită. Sunt milioane de oameni care se deplasează pe drumuri mai lungi sau mai scurte pentru a obține anumite servicii de sănătate. Și UE trebuie să se asigure că aceste persoane primesc servicii de calitate în domeniul sănătății în alte state membre. Cam 2 milioane de pacienți anual beneficiază de acest sistem. Aș vrea să vă prezint pe scurt care este situația punerii în aplicare și uh, cum stăm cu verificările de conformitate. După ce a expirat termenul de transpunere, am început să verificăm cum stau statele membre cu transpunerea și am lansat 26 de proceduri de încălcare, după cum ați aflat deja. Acum se finalizează această etapă și toate încălcările legate de această fază au fost, toate procedurile au fost încheiate. Așa numitul control de conformitate continuă însă. În, examinăm în detaliu acum cum a fost transpusă directiva și cum este apusă în aplicare prin intermediul dialogurilor structurate cu statele membre, unele dintre aceste dialoguri au fost deja încheiate cu succes. Eforturile de punere în aplicare reprezintă și prioritizarea celor mai importante încălcări din domeniul legislației UE, eh, cele care afectează direct interesul pacienților. Sunt patru mari probleme. Întâi și întâi rambursarea discriminatorie pentru serviciile transfrontaliere, în al doilea rând prețuri netransparente care pun uh, în situații defavorabile anumiți pacienți din diverse state membre, apoi autorizațiile preliminare și, în al patrulea rând, procedurile greoaie administrative în ceea ce privește rambursarea, recuperarea costurilor. Credem că am ajuns la niște rezultate tangibile. Unele state membre deja și-au schimbat legislația în favoarea pacienților, astfel reflectând concluziile dialogurilor structurate. În octombrie, în raportul pe care îl publicăm, vom actualiza situația aceasta, cum a evoluat ea, în ceea ce privește practicile de a asista statele membre uh, facem tot ce se poate pentru a le ajuta să-și îmbunătățească eforturile de punere în aplicare. Și vreau să vă spun și că uh, lipsa de conștientizare în această privință, în octombrie 2016 am uh, organizat o conferință transmisă și live pe internet, o acțiune pe care am aplicat-o tocmai pentru a îmbunătăți cunoașterea acestei directive, o conferință organizată de Sante și Digi Regio în decembrie anul acesta va viza în mod specific costurile serviciilor transfrontaliere de sănătate și proiectele transfrontaliere din domeniul sănătății care sunt în desfășurare. Sunteți invitați să participați sau să urmăriți conferința respectivă. Noua campanie UE și cu mine, o campanie recentă, este o campanie de informare în ceea ce privește opțiunile pentru cetățeani legate de planificarea serviciilor de sănătate prin intermediul media sociale, printre altele. Iar în ceea ce privește punctele naționale de contact, avem acțiuni care să le îmbunătățească eficiența și am organizat un studiu în ceea ce privește îmbunătățirea informațiilor furnizate cetățenilor, dezvoltând anumite principii de orientare pentru punctele naționale de contact. Deci sunt principii agreate prin consens de către punctele de contact naționale. Deci este un uh, pas uh, lăudabil înainte. bune practici uh, pentru a îmbunătăți în continuare funcționarea acestui sistem au fost și ele colectate și în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, încurajăm statele membre, mai ales cele din regiunile de graniță, să, pună, să țină cont de concluziile studiului tehnic publicat în martie legat de cooperare și de cutia de instrumente aplicabilă. Am discutat aceste rezultate și cu DigiRegio la conferința din decembrie de care vorbeam. În ceea ce privește e-sănătatea, sprijinim cooperarea dintre statele membre cu scopul de a veni cu soluții interoperabile care să îmbunătățească continuitatea serviciilor și îngrijirilor și să uh, pună la dispoziție servicii de sănătate de înaltă calitate. Și de asemenea urmărim uh, transformarea acestui domeniu în contextul pieței unice digitale. În concluzie, așadar, proiectul de raport al Comisiei IMCO corespunde întru totul cu intențiile și punctul de vedere al comisiei. Se poate trage concluzia că directiva a venit să îmbunătățească certitudinea juridică în ceea ce privește drepturile pacienților, fie ei transfrontalieri, fie interni. Și nu a făcut uh, acest document legislativ, nu a făcut obiectul niciunei analize din partea Curții Europene de Justiție și nu a dus la un impact bugetar semnificativ. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, vă mulțumesc. Credeam că intervenția dumneavoastră va fi mai scurtă, dar oricum și mai târziu, dacă doriți să interveniți, dau, vă dau cuvântul uh, ca raportor din umbră, domnul Solteș. Mulțumesc! Vreau și eu să mulțumesc doamnei raportor pentru aviz. După părerea mea, principalul domeniu care poate suferi îmbunătățiri este cel al informării cetățeanului în ceea ce privește drepturile sale legate de serviciile de sănătate, creșterea conștientizării în rândul cetățenilor în ceea ce privește drepturile și acest sistem de servicii de sănătate transfrontalieră. În multe state continuă să existe obstacole care afectează mobilitatea cetățenilor și sprijinim punerea și um, aplicarea directivei în acest domeniu. Punerea în aplicare întârziată explică cumva faptul că nivelul de cunoaștere în acest domeniu este scăzut și sunt multe discrepanțe între statele membre. De exemplu, în ceea ce privește procedurile de preautorizare, informarea cetățenilor, pacienților și mai este și problema lipsei criteriilor. În ceea ce privește utilizarea, posibilitatea de a utiliza serviciile transfrontaliere, mai ales în legătură cu rambursarea costurilor. E foarte important să se clarifice rolul punctelor naționale de contact și modul în care acestea pun la dispoziție informații pacienților. și, de asemenea, rolul statelor membre în ceea ce privește gestionarea resurselor. Trebuie definite mm, nevoile astfel încât să avem o coerență uh, în Uniune și să uniformizăm, să armonizăm modul de colectare a datelor. Pentru că și aici este foarte important să avem o imagine corectă despre cum este utilizat sistemul. Sunt sigur că la următoarele reuniuni și întruniri de cooperare se vor găsi soluții bune și vom putea veni cu amendamente care să îmbunătățească textul. Mulțumesc! Doamna Grapini, vă dau cuvântul. Să mulțumesc colegilor raportori din umbră și, și, punctului de și comisiei. Așa cum am uh, spus la început, uh, punctele noastre de vedere sunt complementare și nu suntem în contradicție. Sunt convinsă că mă pot baza pe experiența uh, colegilor, uh, experiența lor din țările lor, dar nu numai. Cristiana, așa cum a spus, a fost și în uh, acest sistem, a lucrat în acest sistem. Uh, Cred că, într-adevăr, putem să îmbunătățim uh, proiectul pe care, uh, de aviz pe care eu l-am prezentat prin adăugarea uh, propunerilor care au rezultat din dezbaterea de astăzi și mulțumesc că, iată, reprezentanta Comisiei a subliniat foarte tare exact punctele nevralgice, proceduri greoaie de rambursare a cheltuielilor, uh, rambursare discriminatorii și toate celelalte. Până la urmă, suntem cu aceeași viziune și noi, uh, Parlamentul și noi, Comisia IMCO și și Comisia, trebuie trebuie să simplificăm accesul cetățeanului la asistență medicală și trebuie să îmbunătățim informarea uh, cetățenilor pentru a putea să, să facă acest acces și în același timp să eliminăm uh, ceea ce a constatat, de fapt, Comisia, anumite discriminări, să le numim, ce să fugim de cuvânt, uh, pentru uh, uh, anumite categorii de cetățeni. Eu consider un cetățean discriminat dacă, de exemplu, nu poate să aibă acces în într-o limbă în care să o înțeleagă acolo unde merge într-un alt stat membru pentru a uh, uh, accesa un serviciu de sănătate. Vreau să le mulțumesc tuturor și sunt convinsă că atunci când vom discuta amendamentele în 10 octombrie, vom avea compromisuri foarte bune, toate să meargă în direcția uh, susținerii accesului cetățeanului la asistența medicală. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. And the deadline for tabling these amendments is the 12 Mulțumesc. Termenul de înaintare a amendamentelor este 13 septembrie la prânz. Continuăm acum cu voturile. Primul dosar pe listă pentru vot este raportul privind propunerea de regulament care stabilește regulile și procedurile de conformitate în ceea ce privește armonizarea, legisla- legislația de armonizare în Uniune în domeniul produselor. Si, grație. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să atrag atenția colegilor, dacă se poate să fiți atenți. Deci, vreau să iau cuvântul pentru că uh, cred că se profilează în comisia noastră un periculos precedent când vine vorba de funcționarea democratică a comisiei noastre IMCO. Am prezentat amendamente de la 231 la 234 legate de considerente. Amendamente care vizează trasabilitatea și țările de origine respective. Aceste amendamente nu au figurat pe lista de vot ca și voturi uh, separate, ci, uh, din potrivă, așa zic eu, că printr-un fel de șmecherie au fost aduse la compromisul de la articolul 4. Și eu cred că e vorba aici de acea chestiune importantă a acelui made in, fabricat în, care este o chestiune politică foarte fierbinte. Dar aceste amendamente merg exact pe linia dorită a proiectului, a, a acestui raport, adică siguranța și protecția consumatorului. Amendamentul regulamentul din 2013 trebuia să clarifice problema uh, made in, însă acest amend, uh, regulament din 2014 este blocat la Consiliu și nu se va, uh, nu se va rezolva situația niciodată astăzi, în situația actuală, cu atât mai puțin. Deci, practic, ă, astăzi se recurge la o tactică pentru a ă, elimina această chestiune sensibilă politică, această chestiune a made in, fabricat în, un lucru important pentru consumatori, dar și pentru producători, pentru fabricanți. Eu cred că lucrurile să se ă, rezolve și uh, da, doamna președinte eh, rupe cerând eh, să se scurteze intervenția. Da, deci, încă o dată, spune domnul Zulu, amendamentul meu de la 231 la 234 eh, legat de considerentele cunoscute să figureze separate pe listia, lista de vot și să nu apară nici la uh, capitolul 4 și din altă parte și vreau uh, să spun uh, că și domnului Danti, care este coraportor, și celorlalți, că noi în Italia uh, punem mare accent pe acest made in și lansez un apel în aula noastră pentru ca acest lucru să se poate petrece așa cum se cuvine cu lista de vot. Mulțumesc foarte mult! Da, este foarte clar că și 231 și 234, amendamentele pe care le-ați menționat, sunt uh, afectate de uh, eventuala votare pozitivă a amendamentelor de compromis 4 și 24 și este foarte clar că dacă, a, dacă amendamentele de compromis respective nu sunt, amen, nu sunt votate ca atare, ne întoarcem și votăm amendamentele dumneavoastră. În aceste condiții vreau să vă invit să luăm lista de vot și să începem votarea. În primul rând, amendamentul 129. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 1 pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Apoi, compromisul 5 Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vom verifica la compromisul 5. Votul s-a închis și se adoptă amendamentul 231 pentru împotrivă abțineri și se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm la 231. 41. 41. Am închis votul. Și da, e bine că am verificat pentru că, de fapt, acest amendament a fost respins. Comenda uh, Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 274 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm 274. Am închis votul și se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm la compromisul 8. Votul s-a închis și se respinge. ah. Compromisul 8A pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Mergem la compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă compromisul 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 13 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendament oral. Într-adevăr, amendamentul oral pe care îl puteți vedea pe lista de vot. Pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Verificăm la amendamentul oral. Se adoptă. Compromisul 14 pentru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 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV 7 Everybody found it? NV7? Page 51. Yeah, but it's not the same for everybody. Everybody found NV7? Okay, so who is in favor? Deci, NV7, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri și se adoptă. NV10 apoi, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. MV11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vom verifica. Verificăm MV11. We close vote and it is rejected. Se respinge. MV12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Un vot final pe proiectul de raport astfel modificat, vot electronic. Am închis votul. Și se adoptă cu 28 la 5 și cu o abținere. Felicitări raportorului. Și apoi votăm uh, negocierile interinstituționale, mandatul respectiv. Totul vot electronic. Close vote. Am închis votul. Mandatul a fost obținut. 24 de voturi pentru și 10 împotrivă. Deci puteți intra în negocieri, da cuvântul domnului raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La sfârșitul acestei sesiuni de votare vreau să mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră cu care am avut o cooperare foarte fructuoasă cu toate grupurile politice. A fost o muncă intensă, foarte tehnică, un regulament cu mai bine de 60 de articole și foarte complex în general. Vreau să mulțumesc și echipei uh, comisiei noastre, secretariatului, asistenților parlamentari, uh, ai colegilor raportori din umbră, cu toții am lucrat foarte bine și ca orice text este și acesta rezultatul unui compromis, dar faptul că am uh, obținut așa o majoritate frumoasă ne dă convingerea că în curând la Consiliu vom putea să începem o discuție fructuoasă pentru a ajunge în sfârșit la un sistem de supraveghere a pieței europene care să garanteze mai mult uh, consumatorilor europeni și mai cu seamă firmelor europene care se izbesc deseori de concurența neloială când vine vorba de importurile din afara UE. Mulțumesc foarte mult! Vote on the... Acum trecem la voturi cu privire la calendarul propus uh, al reuniunilor din 2019. Vom vota prin ridicarea mâinii. Cine este pentru acest calendar? împotrivă, abțin, abțineri se adoptă. Acum putem trece la votul cu privire la raportul referitor la recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru. Raportor este domnul Ștefanec. Avem în primul rând compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 Cinci, da? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 248 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 257 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 42 pentru, împotrivă. Grupul PP nu votează, din păcate. Uh, cine e pentru? Repetăm votul. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm acum amendamentul 42, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc, acum 58 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul a, da, aveți dreptate. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, Împotrivă? Abțineri? E respins? Apoi trecem la 83. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins? Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum trecem la votul final. Proiectul de raport astfel amendat, vot electronic. Avem un vot PP de la uh, un vot PP în plus. S-a rezolvat problema. Se adoptă cu o majoritate largă, 31 pentru, un vot împotrivă și o abținere. Felicitări domnului raportor. Vom vota și mandatul acum pentru a începe negocierile interinstituționale și de această dată votăm electronic. five more people to vote. Okay. We close the vote. Am închis votul și mandatul se adoptă cu mare majoritate, 28 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă. Felicitări domnului raportor, nu știu dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor, raportorilor alternativi, dar și asistenților și consilierilor din partea grupurilor politice pentru o abordare foarte constructivă, pentru că cooperarea a fost uh, excelentă uh, într-un răstimp foarte Uh, scurt, dar toată lumea a dat dovadă de deschidere și iată, avem o cooperare foarte bună și cu acest rezultat foarte bun sper să obținem uh, rezultate pozitive și la uh, trialog. Deci obiectivul nostru este cu adevărat să îmbunătățim uh, acest domeniu al recunoașterii reciproce și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi și felicitări domnului raportor încă o dată. Aș dori să dau cuvântul Deci dau cuvântul doamnei vicepreședinte, doamnei Steiler, ca să prezideze ședința. me I can call the meeting to order. Vă propun să reluăm lucrările noastre. Trecem direct la următorul raport. Mai bună asigurare a respectării normelor. Dacă doriți să continuați uh, conversațiile, vă rog să o faceți uh, pe hol. Deci, următorul punct de pe de zi este mai bună asigurare a respectării normelor europene de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor uh, norme. Uh, Raportorul este domnul Dalton. Vom discuta proiectul uh, său de raport, deci îi dau cuvântul lui Dan. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să ne întoarcem. Bun venit colegilor. Sper că toată lumea s-a distrat bine în această vară. Cu privire la acest raport, L-am uh, făcut public chiar înainte de pauza de vară. Aș dori să mulțumesc uh, colaboratorilor uh, secretariatului care s-au trudit foarte mult pentru că acest raport să fie publicat înainte de vacanța de vară. N-a fost ușor, dar am reușit să obținem acest lucru și sper să putem să trecem repede la, prin votul de la plenară, deci la comisie la plenară și să finalizăm cât mai repede negocierile cu comisia. Eu cred că uh, propunerea Comisiei e o bază bună pentru activitatea Parlamentului. În urma exercițiului REFIT uh, s-au uh, propus modificări. Există mm, deci, proiectul de raport nu propune multe modificări, deci nu doresc să rescriu propunerea Comisiei. De fapt, propunerile mele uh, Uh, funcționează foarte bine cu textul inițial al Comisiei. Dar schimbarea cea mai, cea mai importantă pentru consumator, pe care o propun eu, e uh, reafirmarea uh, dreptului de retragere. Eu am înțeles o parte din preocupările exprimate pe care le-am constatat și eu în legătură cu abuzul deci faptul că o minoritate de consumatori abuzată de dreptul de retragere, dar nu cred că Uh, acest uh, drept uh, trebuie să fie retras pe deplin de la consumator și acesta este motivul pentru care am discutat cu colegii de la comisie și cred că avem cu toții aceeași poziție. Însă, am încercat să recunosc că pot apărea abuzuri și deci am introdus un considerent pentru a vedea ce putem face atunci când au loc aceste abuzuri și, într-adevăr, Cred că a fost o abordare constructivă, dar dacă dorim să avem comerțul uh, electronic, uh, să-l uh, să-l propulsăm, cred că consumatorii trebuie să aibă dreptul să trimită înapoi mărfurile dacă nu sunt mulțumiți. Deci e un drept pe care consumatorii trebuie să-l mențină. În ceea ce privește sancțiunile, aici a făcut câteva modificări pentru o mai multă claritate am exprimat uh, în articole poziția exprimată în considerente privind modentul, model, momentul în care se poate o, uh, impune o amendă bazată pe cifra de afaceri. Uh, acest lucru este reglementat și în regulamentul CPC. Uh, am înțeles că uh, Comisia încearcă să se asigure că uh, sancțiunile sunt uh, uh, folosite pentru a apăra interesele consumatorilor, pentru că adesea doar, sancțiunile sunt adesea doar tangențial sau chiar deloc în beneficiul persoanelor care au suferit un prejudiciu. Dacă vă amintiți cazul Volkswagen, Proprietarii de mașini Volkswagen afectați nu văd niciun efect dacă o amendă este percepută de un guvern național sau nu iar prejudiciul asupra mediului nu va fi în mod necesar remediat, în mod uh, direct ca urmare a uh, amenzii. Banii ajung la uh, guvernele respective, nu cred că e soluția cea bună, deci trebuie să ne asigurăm că atât persoanele afectate cât și mediul, de exemplu, să beneficieze de pe urma acestor amenzi. Uh, am reintrodus aceleași uh, amendamente din uh, propunerea de omologare de tip. Eu am propus ca veniturile din amenzi să ducă la acțiuni mai concrete, deci să-i despăgubească pe consumator sau societatea în general dacă se identifică că mm, încrederea lor a fost trădată. Cred că e o propunere bună. Foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește vizitele nesolicitate, cred că ar trebui să uh, fie clar că nu este vorba de o discuție cu privire la avantajele sau dezavantajele uh, vânză, vânzărilor din ușă în ușă, ci mai degrabă o dispoziție legată de practici, practicile agresive. În ceea ce privește calitatea diferențiată a produselor, propunerea Comisiei cred că a ajuns la un echilibru. Noi am făcut o propunere înainte de vacanța de vară Uh, și cred că uh, am putea însă să îmbunătățim această propunere. Știu că uh, colegii își doresc acest lucru, dar trebuie să ne asigurăm că avem o metodologie apolitică la nivel european pe care să o folosim pentru testare și ea figurează și în prima propunere la proiectul de raport. În ceea ce privește obligațiile privind transparența piețelor online, o prevedere introdusă de către comisie, cred că uh, e foarte important uh, să se For, uh, deci, cred că lista parametrilor care determină clasamentul rezultatelor căutării să fie cât mai succintă. Cred că trebuie să fie ușor de înțeles de către consumator. Consumatorul să înțeleagă exact ce se întâmplă pe ecran. Uh, nu e neapărat util ca consumatorul uh, să uh, se trezească în fața la 12 pagini pe care trebuie să le citească, mai ales dacă dorește să ia o decizie rapid. Încă încerc să mă asigur că informațiile precontractuale ajung la consumator în mod cât mai accesibil, mai ales pentru persoanele cu dizabilități. Uh, și o ultimă observație în acest domeniu, e foarte important să, ca consumatorii să știe de la cine cumpără pe aceste piețe online. Uh, aceasta a fost și intenția comisiei. Eu o voi uh, consolida pentru a ne asigura că consumatorii știu de la cine cumpără aceste produse online. Am mai discutat uh, și cu ocazia companiilor aeriene Uh, trebuie ca consumatorul să știe uh, dacă o companie aeriană uh, furnizează zborul respectiv și mai ales dacă diferă de compania cu care consumatorul a făcut contractul când a cumpărat biletul de avion, atunci trebuie să știe acest lucru. Trebuie de asemenea să avem uh, un punct comun uh, pentru consumator, pentru ca ei să, uh, încearcă, să, să înțeleagă mai bine drepturile de care le au și apoi trebuie să înțeleagă cum funcționează platforma SOL. Trebuie ca serviciile de asistență și de soluționare a litigiilor să fie mai bine cunoscute de către consumatori, pentru că consumatorii nu uh, le cunosc și de deci trebuie să fie uh, la curent cu ele dacă vor ca drepturile lor să fie aplicate. Astfel de măsuri au fost luate și în alte părți uh, ale lumii și cred că ele ar fi benefice pentru consumatorii europeni. Dacă ați citit raportul, veți constata că am uh, propus ca uh, această aplicație să se numească aplicația consumatorilor europeni. Uh, unii au spus chiar că ar fi bine să se numească aplicația ECR. Uh, așteptă reacțiile colegilor. În orice caz, cu acest dosar avem oportunitate înainte ca acest mandat uh, să expire, să uh, facem uh, schimbări importante în domeniul drepturilor consumatorilor și aștept cu nerăbdare dezbaterea cu colegii, să vedem cum putem să cooperăm în următoarele săptămâni pentru a îmbunătăți acest dosar. Mulțumim raportorului. Această idee de a avea o aplicație e minunată, rămâne să vedem care va fi numele ei, dar în orice caz uh, e foarte important să implicăm pe uh, cetățeni, pe consumatori, uh, să avem această aplicație interactivă. Apoi domnul Arimo de la PP primește cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru viteza cu care a pregătit raportul astfel încât să ne încadrăm în termenele pentru trilog. Uh, pentru că la multe puncte trebuie să ajungem la un compromis cu Comisia uh, înainte de a se termina legislatura actuală. Și ideea este bună dar trebuie să fie și pusă în practică. În ceea ce privește elementele individuale, dreptul de retragere, aici nu cred că este inteligent și nu e bine ca acest drept deci dacă există un drept al consumatorului cunoscut, uh, aplicat în întreaga Europa uh, și ușor de înțeles, nu credem că acest drept trebuie să fie diluat în vreun fel. Și sunt de acord că trebuie să facem eliminarea uh, dispozițiilor respective. Dacă din cifrele statistice rezultă că există abuzuri nu, deci dacă nu se demonstrează abuzul, atunci nici nu putem să acționăm. Deci abordarea comisiei credem noi că trebuie să, să rămână în picioare, adică să fie apărat acest drept de retragere al consumatorului. propunerea domnului Dalton poate fi completată uh, incluzând eventual o sumă fixă. Uh, e un sistem asemănător cu cel pe care îl introduce regulamentul privind protecția datelor. Trebuie să respectăm și proporționalitatea în ceea ce domen- privește sancțiunile și, de exemplu, să nu permitem ca contractul să fie uh, suspendat la ani de zile după ce a avut loc încălcarea. În ceea ce privește piața, piețele online, aici ideea este bună, o salutăm. trebuie să mai clarificăm uh, propunerile legate de platformele pentru afaceri. Nu trebuie să permitem ca o platformă să-și, in, să -și impună algoritmul. Criteriile acestea trebuie să fie foarte clare pentru consumator, astfel încât să se, să, să reflecte algoritmul. Pentru metoda aceasta armonizată la, nivel, la nivelul Uniunii, credem că Comisia, în propunerea sa, nu este suficient de clară și propunerea ascunde incertitudini juridice pentru că spune că punerea pe piață se definește diferit. Nu e destulă precizie. Și am putea să includem ce spune raportul Senalova. Ce înseamnă, de fapt, punere pe piață și comercializare și să nu lăsăm impresia că există în Europa două clase diferite de consumatori. Deci să avem o legislație coerentă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că intervin în numele colegei Gebhard de la Socialiști și Democrați pentru a lua cuvântul pe marginea acestui uh, dosar atât de important. Mulțumesc domnului Dalton pentru raportul său și mă bucur că uh, s-a uh, eliminat articolul 16 din directivă și să se retrag acel drept uh, de uh, neacordare a unei spăgubiri dacă uh, bunul a fost utilizat deja de un consumator. Iar valoarea bunurilor sau al produselor comercializate trebuie să fie calculată în raport cu folosirea lor reală. De asemenea, am depus amendamente legate de platforme și de practicile comerciale neloiale. Mi-ar trebui lămuriri pentru amendamentul 24, unde se spune că o uh, poziționare predominantă uh, pe uh, etalaj trebuie să arate dacă este sau nu într-adevăr o reducere sau o soldare. Din acest punct de vedere, vreau să subliniez faptul că propunerile Comisiei de modificare a directivei privind practicile de comerciale neloiale se potrivește cu jurisprudența actuală. Însă, trebuie văzut în ce uh, privește uh, aceste poziționări ale produselor pe uh, etajere și în ce măsură acestea nu pot fi considerate practici care înșală încrederea consumatorului. Statele membre și președinția austriacă, mai cu seamă, aș dori să le îndemn să accelereze tempoul și să ajungem la o finalizare a acestui dosar înainte de sfârșitul acestui mandat. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc. Trecem la liberal, domnul Selimovici. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi întâi și întâi să-i mulțumesc domnului Dalton pentru proiectul de raport. O bază foarte bună pentru discuția și activitatea noastră ulterioară. Trebuie actualizată legislația privind protecția consumatorilor, pentru că vedem foarte bine că în fiecare zi sunt tot felul de uh, înșelătorii, mai ales în ceea ce privește achizițiile online. Și este momentul să vină acum o astfel de propunere a Comisiei care îmbunătățește textul. Mai specific, sunt de acord cu domnul raportor pe următoarele puncte. Dreptul de retragere, pe deplin de acord cu propunerea domnului Dalton, chiar aș spune că nu sunt suficiente date care arată abuzul. Cred, prin urmare, că propunerea din partea Comisiei de a lua dreptul consumatorului de a returna bunul, chiar dacă a fost uh, utilizat, practic transmite un mesaj foarte negativ consumatorilor și lasă o, lasă o marjă de manevră foarte amplă pentru companiile care judecă ele dacă respectivul uh, drept este folosit abuziv sau nu, sau dacă respectivul produs a fost uh, utilizat prea mult sau nu și nu mai are drept consumatorul să-l returneze. Dacă cumpăr o mașină de făcut cafea, foarte simplu. Nu trebuie să demonstrez eu, ca și consumator, că am folosit-o de 10 ori sau de 15 ori înainte să se fi stricat. E suficient să arăt că nu mai funcționează, e stricată și mi se dau banii înapoi pe mașina respectivă. ceea ce privește rambursarea consumatorului înainte ca comerciantul să primească bunurile înapoi. Aici e o problemă la nivelul UE. Sunt multe întreprinderi care se confruntă cu această obligație de a rambursa consumatorii înainte să primească bunurile înapoi. Deci întreb Comisia dacă ne-ar putea da mai multe date că reprezintă cu adevărat o problemă aceasta înainte să ne poziționăm. Domnul Dalton propune să facem o legătură mai clară cu acțiunile concrete în ceea ce privește sprijinul consumatorilor. Și domnul Dalton a îmbunătățit textul comisiei, făcând referiri mai clare și mai marcate la metodologiile UE comune și practicile comerciale care trebuie să se lege de aceste practici stabilite de uh, JCR. La transparență în ceea ce privește platformele online, pe deplin de acord cu comisia. Consumatorii trebuie să fie foarte clar informați atunci când un anumit rezultat de căutare, de fapt, este plătit de, de comerciant informația aceasta pentru consumatori este importantă dacă toată această listă rezultă pentru că cineva și-a plătit locul în lista respectivă sau nu. Piețele online uh, și informarea consumatorilor în ceea ce privește ierarhizarea rezultatelor sunt foarte importante aceste informații pentru că adesea e dificil și pentru mine să înțelegem cum sunt puse în ordine rezultatele. Consumatorii au dreptul să facă o alegere informată și trebuie să știe să, ai, să aibă acces la informații de orice fel care ar putea să influențeze opiniile prezentate. Uitându-mă la uh, legislația franceză, uh, vedem că acolo există obligația uh, de a informa consumatorul dacă acele rezultate sunt ierarhizate conform uh, căutărilor reale, pentru că uneori sunt consumatori fictivi care fac aceste căutări. Și când sunt în poziția consumatorului, vreau să știu uh, cine scrie review-uri despre produsele respective și, de asemenea, dispozițiile privind proporționalitatea, limbajul uh, mai marcat în această privință și aici sunt de acord. Și trebuie să înțeleg cum se calculează acești 4% uh, ca rulment. Nu mi este clar cum a fost făcut calculul. Nu am timp, dar am să revin în cadrul amendamentelor la unele dintre aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru eforturile pe marginea acestei propuneri. Doamna președintă. Din partea verzilor, dorește cineva să intervină? Julia nu e aici, nici de la GUE nu este. Este cineva? Ba da, minunat. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului. Salutăm la modul general și de principiu această dezbatere care vine să ranforceze drepturile și protecția consumatorului și considerăm că abordarea comisiei este pozitivă, așa cum reflectă și avizul raportorului. unde deviază raportul față de com propunerea comisiei este legat de dreptul de retragere al consumatorului. Este foarte important ca în această privință aplicarea să fie mai bună și să nu transmitem mesaje negative consumatorilor. Comisia prevede aici o sancțiune pecuniară pentru comerciant. Și aceasta este formulată ca fiind o sancțiune minimă. Raportorul consideră că cuvântul minim trebuie să dispară din formulare. Și considerăm, din punct de vedere politic, că această parte legată de dreptul de retragere trebuie să fie lăsată la latitudinea statelor membre. Deci respingem propunerea Comisiei la acest punct. Aș vrea să mai subliniez un punct, și anume faptul că raportorul propune ca veniturile care rezultă din sancțiunile pecuniare să fie utilizate 100% în favoarea consumatorului, pentru protecția consumatorului. Avem unele întrebări legate de această idee, pentru că ea sună bine, dar ne punem unele întrebări uh, dacă apar, ipotetic vorbind, anumite situații unde ar fi important să se investească aceste fonduri în măsuri care să vizeze mediul. Oricum, ele fac parte din bugetele naționale. Deci nu este foarte clar cum sunt gestionate aceste fonduri dacă fac parte de fapt din bugetele naționale sau fac parte din bugetul UE care apoi vine să uh, sprijine anumite investiții publice. Încălcarea obligației de informație, de informare, credem că aici sunt mai multe lucruri de spus și vom veni cu idei în următoarele faze ale dezbaterii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zulo, FTD. Eh, Grație, relatore. Pe... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnului raportor pentru ce a făcut până acum pe marginea acestui dosar. Este o bună bază de plecare, mai ales când vine vorba de a spori protecția consumatorilor. Există multe aspecte pozitive, dar și unele mai puțin pozitive și negative. Deci, în primul rând, acele procese colective intentate în justiție și dacă nu permit astfel de acțiuni colective în justiție, ratăm uh, cumva o șansă și mă gândesc la Dieselgate, pentru că în Statele Unite au existat despăgubiri uh, de milioane și milioane, iar în Europa nu se face nimic și au apărut și alte scandaluri între timp, cum ar fi Cambridge Analytica, însă sunt multe aspecte pozitive uh, aici, cum ar fi protecția consumatorilor uh, victime ale practicilor neloiale sau ale unor practici publicitare înșelătoare. Și e bine că se pune accentul și pe partea digitală nevoia de îmbunătățiri care să permită utilizatorului pe internet, online așadar, să fie mai bine protejat ca și consumator. Și e foarte bine că se pune accentul pe transparență. Cumpărătorul să știe cine vinde, dacă este un profesionist sau un vânzător privat și care sunt criteriile de evaluare a produselor și dacă vânzătorul cumva a plătit ca să poată să apară mai bine în uh, algoritmul căutărilor. Deci e foarte bine că mergem pe transparență, însă să fim pe de altă parte prudenți, pentru că dacă suntem uh, prea deschiși, prea transparenți, s-ar putea să ne trezim că asta dăunează uh, Uh, spiritului concurențial și eficacității unor servicii în slujba cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem pe cineva? Din partea grupurilor am ascultat pe toată lumea. Acum poate să intervină și alți colegi. În primul rând, Andreas. Mulțumesc, doamnă președinte. și eu vreau să fac câteva observații care mi se par importante. În primul rând, vreau să felicit și eu pe domnul raportor pentru această bază bună de discuție și se mulțumesc și pentru faptul că a subliniat în mod explicit regulamentul CPC, regulamentul privind protecția consumatorilor pentru că această îmbunătățire a protecției consumatorilor trebuie să aibă loc în cadrul rețelei pentru protecția consumatorilor. Și se transmite astfel un semnal comisiei în ceea ce privește posibilele contradicții cu CPC care de fapt este un regulament care trebuie să urmăresc aceleași obiective. Pentru că trebuie să aplicăm drepturile și regulile care sunt cele mai fiabile și de încredere pentru cetățeanul european. în aceeași măsură trebuie să fie îndepărtate uh, avantajele necuvenite uh, de care se bucură anumiți comercianți pe piață. Argumentele colegilor din toate facțiunile m-au făcut să mă gândesc la faptul că nu ar trebui să, investim, să inversăm sarcina probei în ceea ce privește dreptul de retragere al consumatorului. Consumatorul trebuie să aibă dreptul să testeze produsul respectiv și să îl utilizeze o vreme. Este practica obișnuită a multor uh, comercianți online și cu siguranță este util pentru consumator, dar uh, poate să fie în defavoarea comercianților dacă produsul respectiv este utilizat un timp prea îndelungat. Aspectul privind piața internă trebuie și el să fie vizat. Dacă dăm statelor membre dreptul de a stabili care sunt practicile mm, neloiale și ilegale comerciale, atunci, practic, ce face directiva? Că directiva trebuie să vină să impună niște reguli armonizate pentru piața internă. Deci sper să ajungem la o soluție potrivită care să apere piața internă. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas! Doamna Șenalova? Části návrhu komise, care se tica. Mulțumesc, mulțumesc raportorului și eu vreau să mă refer la partea care vizează calitatea produselor. și la considerentele aferente. Uh, Raportorul nu a intervenit cu modificări esențiale la această parte. Mă bucur că ă, avem însă o bază de la care să pornim și suntem cu toții de acord că rezultatul procesului legislativ trebuie să ducă la o definire mai clară a ce înseamnă uh, calitatea îndoielnică și ca, ce, care măsuri sunt uh, de aplicat de către diversele organisme. Sunt unele puncte neclare. Pentru a aplica corect regulamentul, directiva, trebuie să clarificăm punctele acestea și să ne asigurăm că nu există discriminări și că consumatorul poate să-și învoce drepturile conform directivei. Sunt diverse căi de a face acest lucru și despre una dintre aceste căi face vorbire și raportul uh, redactat de mine. realizarea unei liste negre uh, ca anexă la directivă. Este o soluție care ar aduce mai multă certitudine și la o abordare mai justă. Apoi, articolul 6 și considerentele, ceea ce ne pune probleme în uh, propunerea comisiei este definiția identității și includerii criteriului factori nemotivați, nejustificați. Pentru că acest lucru lasă posibilitatea autorităților să cântărească dacă consumatorul a fost informat corect sau nu. Iată, acestea au fost câteva dintre propunerile mele și sper să fie utile în cooperarea aceasta. Mulțumesc! And over to Mrs. Borzan. Mulțumesc! Doamna Borzan, mulțumesc foarte mult! În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru proiectul său de raport. E un bun punct de plecare, consider eu. Aștept cu nerăbdare să ne apucăm de treabă și sper că vom termina cu acest uh, dosar până la sfârșitul acestui uh, trimestru. Sprijin tot cele ce au fost spuse, inclusiv de colega Șenalova, și menționez un lucru. Mă refer la duburile, bunurile cu calitate dublă. Asta au arătat sondajele, se știe că asta se petrece cu precădere în statele din estul Europei. Ne trebuie un regulament mai puternic pentru a rezolva aceste probleme și uh, soluții clare. la Envy. Eu sunt raportor pe acest subiect și noi am votat pentru a rezolva această situație prin modificarea anexei de la practici comerciale neloiale. Organizațiile de consumatori ne sprijină pe deplin când vine vorba de această soluție și este cea mai bună cale de ieșire din impas. Textul Comisiei dă loc la prea multe incertitudini și trebuie să fie modificat. Dragi colegi, este important ca noi, ca reprezentanți ai cetățenilor, să ne arătăm deosebit de ambițioși când vine vorba de egalitatea pentru toată lumea. Voi depune amendament, amendamente în acest sens. În nota explicativă, domnul Dalton ar lăsat un spațiu pentru a îmbunătăți explicația în, considera- în continuare. Și uh, voi profita de acest lucru. În orice caz, în ce privește dreptul de retragere, sprijin abordarea uh, raportorului și în ce privește uh, acea aplicație mobilă este o idee bună, așa cum orice idei inovatoare în acest sector sunt și ele binevenite. Mulțumesc foarte mult. Nu mai am pe nimeni pe listă, dar poate sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul. Nu a ridicat nimeni mâna în acest sens, așa că dau cuvântul domnului Galindo Rodriguez de la Comisie. Doamnei, da, sunt aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului Dalton, uh, dom Dalton domnul raportor și raportorilor din umbră, ca și alți colegi de la Comisia IMCO. Vreau să mulțumesc tuturor pentru că s-au făcut deja progrese foarte bune pe acest dosar. Sunt impresionată pentru că proiectul de raport a fost deja predat pe uh, 22 uh, uh, iulie și, uh, și programul de lucru al Comisiei menționează această prioritate. Am văzut că în raport se menționează în mai multe rânduri că propunerea Comisiei este una bună, e o bună bază de plecare, avem obiective comune, împărtășite, așadar, Nu pot, bineînțeles, să vă spun care va fi poziția finală a Comisiei Executive pe raportul dumneavoastră în forma sa finală, dar pot să fac câteva comentarii cu caracter preliminar. În primul rând, partea poate cea mai controversată din propunerea noastră se referă la dreptul de retragere. Vreau să vă dau asigurări că Comisia nu dorește să sacrifice acest drept, mai ales uh, că acesta este practic pe internet un drept arhi uh, important pentru protecția consumatorilor. Însă noi încercăm cumva aici să ajungem la un echilibru și să nu îi prea mult pe comercianți nu ar trebui să fie prea multă complexitate sau să se dea ocazia unor uh, acțiuni în justiție și litigii nesfârșite. Bineînțeles că și abuzurile pot să apare, însă ideea este că uh, acest drept de retragere la tranzacțiile online uh, trebuie să semene cu ceea ce se petrece astăzi în magazinele obișnuite. Consumatorul vine, se încearcă produsul, că vede dacă îi convine, dacă uh, îi vine, dar nu se va duce să îl folosească în magazin ca și cum ar fi un produs închiriat, pentru că asta ar însemna un contract și o tranzacție cu totul diferite iar uh, considerăm astfel că propunerea noastră nu va afecta decât uh, de foarte puțini consumatori Uh, în comerțul pe internet. Dar nu va schimba nimic asta majori, pentru majoritatea consumatorilor care își vor exercita dreptul de retragere în uh, cunoștință de cauză și de bună credință uh, și nu vor lua un produs numai ca să-l testeze și să-l dea înapoi. Noi ne-am consultat, ne-am consultat și cu IMM-urile, dar nu numai, și cu alte firme uh, și dacă doriți putem să vedem mai multe detalii despre aceste consultări. Au mai fost observații legate de acele bunuri cu dublă calitate. Așteptăm în continuare să vedem uh, amendamente care ar putea să lămurească cumva situația. Între timp, uh, Comisia, după cum ați înțeles, Comisia a hotărât să nu modifice anexa din directiva privind practicile neloiale, pentru a interzice comercializarea acestor bunuri cu dublă calitate, dar noi propunem altceva care se potrivește cu logica directivei respective. Adică să există o evaluare din partea statelor membre, să se vadă dacă aceste bunuri care sunt prezentate ca și identice uh, prezintă sau nu până la urmă diferențe substanțiale, să vedem ce impact uh, comercial și economic uh, o reprezintă aceste, existența acestor bunuri și mai ales uh, decizia consumatorului de a le cumpăra sau nu și să nu uităm nici faptul că Centrul Comun de Cercetare GRC pune actualmente la punct o metodologie care încearcă să sprijine filozofia acestei directive. Deci este o metodologie care se aplică actualmente produselor alimentare, dar poate să se aplice și altor produse, cum ar fi produse de curățenie, de curățat, detergenți, etc., ca să se determine dacă sunt produse care într-adevăr diferă substanțial uh, și dacă asta poate să influențeze decizia consumatorului. De asemenea, am notat cu mult interes propunerea raportorului legată de această nouă prevedere, adică o aplicație mobile care să vor dea acces la legislația europeană și la alte informații utile, cum ar fi centrele europene pentru consumatori. Mi se pare interesant asta și noi dorim uh, soluții tehnologice novatoare și e-tools pentru cetățenii noștri, pentru consumatorii noștri, ca să le promovăm drepturile. De fapt, noi ne hotărâm uh, uh, zilele acestea acum să uh, promovăm aceste lucruri în perioada următoare, dar trebuie să fie soluții flexibile care să răspundă nevoilor pieței și să evolueze ca atare și nu ar trebui să fim legați de mâini și de picioare de o soluție tehnică, așa cum în condiția în care avem un cadru uh, legislativ Comisia se angajează să uh, pună la punct uh, aplicațiile existente și să, uh, să promoveze aplicațiile existente, să pună la punct altele și așa mai departe. În orice caz, în ce privește comentariile ridicate aici, aș putea să menționez mai multe lucruri. Acele amenzi și alocarea fondurilor sau banilor obținuți din aceste amenzi. Cred că un obiect, obiectiv european ar trebui să fie acela că cel puțin o parte din acești bani să se întoarcă la protecția consumatorilor. Poate într-un, exprimat asta într-un limbaj mai puțin uh, strict decât cel menționat în amendamentul la care mă refer, Știți probabil că la Consiliu s-a manifestat foarte multă reticență din partea multor state membre împotriva acestei prevederi, așa cum este ea redactată, pentru că statele membre invocă subsidiaritatea acum și multe alte prevederi, chiar și uh, principii constituționale legate de prerogativele bugetare, etc., etc. Deci este uh, un subiect complicat, trebuie să spun și cât privește acele amenzi care pot fi aplicate. Salut ce se spune în raport unde se propune modificarea prevederilor actuale și calificarea lor în sensul că um, se vorbește despre un, uh, un prag de 4%, nu, uh, deci o sumă care să reprezinte până la 4% din cifra de afaceri. Comisia a menționat ceva în acest sens la considerentul 10, dar nu în corpul dispozitiv. Probabil că deci că lucrurile trebuie lămurite aici. De asemenea, am luat notă cu interes de propunerea de a armoniza uh, amenda maximă aplicabilă. Da, am spus că ea se va plafona la maxim 4% cifră de afaceri, turnover, însă vreau să vă spun că anumite state membre, atunci când au loc încăl- încălcări ale drepturilor consumatorilor, uh, prevederi prin care uh, amenziile pot să meargă peste 4%. Ideea este de, a avea, de a avea un maxim uh, mai mic totuși față de ce se petrece în anumite țări. Mai sunt și alte lucruri interesante legate de alinierea cu directiva privind conținutul digital. Asta vrem și noi la comisie, pentru că ambele directive sunt uh, copiii noștri și ambele texte sunt în curs. Și vom vedea cum vor evolua acestea. Mă opresc aici, doamnă președinte. Este doar o reacție inițială din partea noastră, Comisia rămânând la dispoziția dumneavoastră a raportorului, a Comisiei dumneavoastră, așadar, pentru alte discuții și sperăm, bineînțeles, cu colegiuitorii să ajungem la o abordare și o adoptare rapidă a acestui text. Mulțumesc, domnul raportor, pentru cuvântul final. Mulțumesc pentru sprijinul manifestat de către toți colegii pe toate aceste chestiuni. Eu sunt încrezător că vom reuși să finalizăm cât mai repede acest proces și, așa cum am spus și Nicola, sperăm ca și Consiliul să facă la fel, astfel încât să respectăm uh, calendarul și eu personal chiar îmi doresc să finalizăm uh, Uh, dosarul cât mai repede. Până la sfârșitul lunii martie, dacă se poate. Uh, bineînțeles că în ceea ce privește numele aplicației, uh, suntem flexibili, va trebui să găsim un nume cât mai sexy. În ceea ce privește dreptul de retragere, cred că majoritatea grupurilor politice au aceeași poziție ca și mine pe acest subiect. Uh, am ascultat uh, cele spuse de către reprezentanta Comisiei. Domnul Selimovic uh, s-a exprimat mai bine decât m-am exprimat eu. Dacă înlăturăm acest drept, obligăm comercianții să angajeze pe cineva la departamentul trezorierie pentru a menține costurile cât mai scăzute. Uh, și întrebarea este unde ajunge consumatorul, unde trebuie să, cui să se adreseze consumatorul și de ce potențialul pentru abuzuri va fi imens. Eu nu văd nicio soluție viabilă în ce privește acest uh, drept de retragere. Îmi pare rău, nu putem fi mai uh, flexibili. Mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat. Cred că, într-adevăr, trebuie să avem o poziție cât mai uh, unită, mai puternică, noi ca comisie. În ce privește clasificarea, criteriile de clasificare, bineînțeles că va trebui să facem o legătură cu regulamentul privind platformele de afaceri. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Arimu, respectiv că trebuie să ne asigurăm că mm, nu Uh, obligăm companiile să-și publice algoritmii. Dar e o chestiune spinoasă, pentru că tocmai acum începem să legiferăm în acest domeniu. După cum uh, vedeți, eu uh, sunt pentru transparență, dar întrebarea este cum obții transparență, pentru că fiecare hotel, de exemplu, plătește o platformă, pentru platformă. Deci toate plătesc, toate hotelurile plătesc platformele sub forma unui comision. Deci, uh, ce am încercat eu să fac a fost să încerc să vedem uh, ce facem cu cei care plătesc mai mult. Și să spunem că au. Uh, deci fac concurență neloială. Google, de exemplu, are această politică de publicitate. Doream să clarific lucrurile pentru că, dacă nu, nu știu Uh, dacă ajungem la o situație mai favorabilă consumatorului, pentru că uh, e clar că toată lumea plătește pentru a fi pe o platformă într-un fel sau altul. În ce privește sancțiunile, amenziile, unul dintre motivele pentru care am spus că plafonul maxim, maxim uh, e necesar e pentru că în regulamentul general privind uh, protecția datelor există un plafon maxim, dar cu o cifră de afaceri de 4%, un organism național deja are un instrument uh, pentru a distruge o companie, pentru că e o cifră de afaceri, nu profitul. Deci poate să distrugă. Eu personal mă opun, nu sunt de acord cu această idee bazată pe cifra de afaceri, amenzi bazată pe cifra de afaceri, dar în orice caz trebuie trebuie să găsim o soluție. Nu știu dacă ne dorim și mai multă putere decât cea pe care o avem. Nu vrem să fim prea intruzivi uh, cu mediul de afaceri. Apoi legătura de care vorbeau verzii cu fondurile pentru consumatori. Uh, ideea nu era să ne bazăm doar pe despăgubiri pentru consumatori, ci și pentru a atenua uh, pagubele pentru societate. Deci, într-adevăr, o parte din banii din aceste amenzi ar trebui să ducă la curățarea mediului, a, a, deci remedierea problemelor și așa mai departe. Știu că sunt de acord, deci sunt de acord că sunt provocări pentru verzi, a spus și Comisia acest lucru, cum facem legătura cu trezorările naționale, felul în care procedează guvernele, dar noi trebuie ca Comisie să subliniem foarte clar că, într-adevăr, nu avem nimic împotriva amenzilor, dar până la urmă trebuie să vedem Uh, cum, uh, care este efectul asupra consumatorilor. Am văzut uh, scandalul Volkswagen. S-a întâmplat în America. Au fost amenzi mm, dar consumatorii nu beneficiază, nu trag niciun folos de pe urma acestor amenzi. Deci noi, comisia noastră, trebuie să subliniem foarte puternic acest lucru și să lăsăm comisia să se lupte până la urmă. Cred că nu am uitat nimic. În orice caz, noi Uh, avem o poziție asemănătoare noi, comisia noastră, pe majoritatea subiectelor și deci sper să putem să respectăm calendarul. Mulțumesc! Mulțumim uh, raportorului și mulțumesc pentru faptul că dorește să finalizăm dosarul cât mai repede. Termenul pentru amendamente este 18 septembrie și uh, examinarea amendamentelor va avea loc în 10-11 octombrie. Ne vom întâlni uh, în acele zile. Am terminat cu acest punct și trecem la următorul Uh, domnul uh, Lopez va fi președinte de acum încolo. Good. Good afternoon. So I'll take it from here. Da, deci eu prezidez de acum încolo. Trecem la raportul colegului Tarabella. Practici comerciale neloiale în, între întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Domnule Tarabella, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Au fost uh, înaintate 300 de amendamente la acest dosar și pe baza acestor amendamente eu vă propun să uh, ajungem la șase amendamente de compromis uh, pentru a clarifica lucrurile. În primul rând, compromisul 1 referitor la articolul 1 legat de sfera de aplicare. Fără nicio îndoială, e vorba de uh, chestiunea cea mai controversată din acest dosar. Există păreri foarte diferite. În raportul meu, eu propuneam o extindere a, a domeniului de aplicare Uh, de la uh, orice furnizor la fiecare cumpărător uh, nu pentru a-i proteja pe mari actori, așa cum spunea unii, ci pentru a asigura o protecție în lanțul de aprovizionare pe fiecare verigă, așa cum se întâmplă în legislațiile naționale. În nume personal, eu sunt pentru această idee de a avea această protecție maximă, dar având în vedere amendamentele depuse de către colegi, am ajuns la un compromis de uh, mijloc, deci vânzarea de către unui furnizor, unui uh, cumpărător care nu este un, o IMM. Deci, uh, în urma acestui compromis se vorbește despre un lanț uh, agricol și alimentar. Știți că eu sunt membru de plin și la Comisia Agri și deci aici doream să vorbesc despre lanțul agricol și alimentar și nu doar de lanțul alimentar a fost una dintre propunerile cele mai importante din raportul meu, susținută și de către alți colegi. Compromisul 2. Cu privire la articolul 2, legat de uh, definiții, uh, colegii împreună cu mine am, uh, sub, am subliniat că compromisul vizează o definiție a practic, practicilor comerciale neloiale pe baza cărții verzi a Comisiei din 2013 în acest domeniu. Uh, deci am uh, îmbunătățit definiții precum cumpărător produs perisabil dar și uh, noțiunea de dependență economică. Compromisul 3, legat de articolul 5, cu privire la plângeri și la confidențialitate, în acest articol uh, propun un compromis care dă posibilitatea furnizorilor să depună o plângere nu numai în atenția autorității de aplicare în statul membru în care este stabilit uh, cumpărătorul, ci și în atenția autorității în care furnizorul este stabilit și deci uh, schimbul se face între cele două autorități. Aici uh, vizăm mai ales uh, achizițiile transfrontaliere și sperăm să se poată depune plângeri și trebuie să înlesnim cooperarea între autoritățile dintre statele membre. Compromisul vizează și consolidarea dispozițiilor cu privire la confidențialitate și Uh, extinderea calității de uh, solicitant uh, și organizațiilor de protecție a consumatorilor. Articolul 5a e creat pentru a propune un mecanism de mediere. Compromisurile 4 și 5 se referă la articolele 6 și 7, care vizează cooperarea între autoritățile de aplicare. Compromisurile 4 și 5 reformulează aliniatul legat de sancțiuni. Îl uh, extind și adaugă faptul că dacă un operator uh, recidivează, uh, trebuie să fie tratat special. Se propune crearea unei rețele europene de aplicare. Și, în fine, compromisul 6, legat de articolul 11, cu privire la evaluare, Bineînțeles că e vorba de evaluarea directivei și vă reamintesc că mâine între ora 10 și 12 vom avea o primă întâlnire cu, cu, cu raportorii alternativi. De aceea voi uh, asculta observațiile dumneavoastră împreună cu echipa mea, voi vedea să vedem cum putem să le uh, integrăm în text. Uh, sigur, asta dacă suntem de acord cu dumneavoastră, dar în orice caz, mâine va trebui să fim cu toții să venim cu soluții nu o să intru astăzi în detalii, tocmai din cauza uh, ședinței de mâine. Deci aștept comentariile dumneavoastră pentru a îmbunătăți această primă versiune a compromisurilor pentru a obține un aviz puternic și echilibrat în atenția Comisiei uh, de Agricultură. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, Marc Tarabela. Acum dăm cuvântul uh, colegei Birgit Colin Langen. Äh, Domnule președinte, stimați colegi, așa cum uh, am spus și în alocuțiunea mea privind uh, practicile comerciale neloiale, este momentul să abordăm aceste chestiuni și vom discuta mâine uh, propunerile de amendamente la reuniunea raportorilor alternativi, așa că acum mă concentrez pe câteva observații importante și mâine vom avea timp să discutăm detaliile. Mulți dintre colegi și domnul Tarabela spuneau că Amendamentele sunt constructive și am înaintat și eu patru amendamente. Primul punct important este care sunt produsele care se înscriu în sfera de aplicare a propunerii. Și, de asemenea, ă, este foarte important ca anumite alimente sau anumite produse perisabile ă, să fie vizate de propunere. Și cred eu că în acest sens avem un compromis bun. Un alt punct important aplicarea directivei tuturor participanților la piață. Este destul de greu acest lucru. Am găsit o definiție pentru întreprinderile mid-cap. Dar cred că va mai fi nevoie de unele negocieri în acest sens. Noi suntem deschiși la discuții și un alt punct important, articolul 3 care vizează practicile comerciale neloiale, unde se dorește extinderea sferei de aplicare. Aici privesc lucrurile cu un ochi critic. Sunt legislații în statele membre care vizează aceste practici și Comisia, de fapt, trebuie să urmărească o, un nivel de armonizare minim în acest domeniu și la evaluarea uh, directivei, cel târziu la trei ani după punerea în aplicare, Comisia va trebui să evalueze dacă este nevoie de propuneri noi. Sper că noi vom găsi un compromis potrivit, astfel încât să nu deviem foarte mult de la armonizarea minimă. Mulțumesc! Thank you, Birgit. Mulțumesc, Birgit. Nu știu dacă ECR-ul e reprezentat. Dacă nu, atunci dăm cuvântul colegului Selimovici din partea grupului ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, raportorului, domnului Tarabela, pentru eforturile depuse până acum. Așteptă uh, cu nerăbdare reuniunile cu raportorul din umbră. Totuși, având în vedere amendamentele înaintate de către colegi care deja au fost incluse în text, trebuie să vă spun că mă îngrijorează direcția pe care activitatea noastră o ia. Scopul propunerii comisiei este să țină cont de faptul că există diferențe însemnate în puterea de negociere între diversii uh, operatori în uh, lanțul uh, de aprovizionare cu alimente. Și astfel ne aflăm în situații uh, în care uh, veriga slabă, micii fermieri se află într-o situație vulnerabilă, uh, sunt supuși unei presiuni economice insuportabile. Și sunt de acord că trebuie să împiedicăm uh, aceste practici neloiale și le sprijin această idee. Dar, având în vedere aceste amendamente, mă tem că ne îndepărtăm de obiectivul acestui text legislativ. De exemplu, colegii au propus extinderea scopului uh, sferei de aplicare pentru a include IMM-urile și, de altfel, toate companiile, toate întreprinderile care intervin în lanțul, uh, lanțul, lanțul uh, alimentar. Întrebarea mea este aceeași ca înainte. De ce ar trebui să procedăm astfel? De ce ar trebui, de exemplu, ca marile companii să fie protejate? E clar că avem o diferență în puterea de negociere, uh, în dezavantajul uh, micilor companii. Noi trebuie să le sprijinim pe ele, să le aducem la același nivel cu uh, marile companii. Dar dacă în același timp creștem și puterea de negociere a marilor grupuri, atunci nu facem decât să repetăm problema, o ridicăm la un alt nivel, de fapt după părerea mea, marile companii nu uh, suferă de pe, urma lipse, uh, de pe urma uh, unei puteri de negociere mai mici. Am înțeles uh, de ce unii colegi au depus amendamente pentru a include uh, mid-cap-urile, dar mă opun extinderii sferului, uh, sferei de aplicare uh, pentru a acoperi întregul lanț de furnizare, pentru că se, va crea, se vor crea noi probleme. În al doilea rând, Comisia a propus să punem capăt uh, practicilor neloiale. Așa cum am spus, am sprijinit acest lucru, dar anumiți membri doresc să extindem lista și să uh, acoperim alte activități. Deci revânzarea în pierdere se menționează în text. Dar ne-am opune astfel uh, jurisprudenței uh, Curții de Justiție care spune că această revânzare e uh, să atragă uh, cumpărătorii pentru a încuraja să facă noi achiziții. Dacă vreau să introduc o bere belgiană nouă pe piața suedeză, nu se poate, având în vedere uh, numărul foarte mare de mărci de bere. Deci trebuie să mă asigur că clienții se familiarizează cu această marcă de bere pentru a încuraja să Uh, o cumpere, să o descopere și după aceea să crească prețul. E practica care este folosită în uh, majoritatea companiilor. Câteodată trebuie să procedeze astfel și eu sunt sigur că uh, domnul Tarabela, ca și mine, și-ar dori ca berea belgiană, de exemplu, să ajungă pe piața suedeză. Și să nu interzicem această practică de vânzare în pierdere care ar putea să ducă la rezultate pozitive în final. Sigur, nu trebuie să fie abuzată. Apoi, unii colegi, propunerea introducerii, unei definiții vagi, sunt de acord, apropo, cu dumneavoastră, în legătură cu uh, costurile acestei uh, practici. dacă se transferă uh, costurile riscului antreprenorial altor părți. Dar, de fapt, asta fac toți antreprenorii. Încearcă să uh, reducă riftul uh, prin retransmiterea lui. Dacă eu sunt antreprenor, gândiți-vă, o să încerc să reduc riscul pentru mine și îl transmit altora dacă, dacă interzicem această practică sau o considerăm neloială, eu cred că e periculos. Am înțeles de unde vin aceste propuneri. Ele uh, provin uh, din uh, memorandumul de înțelegere al Comisiei, dar una e să legiferezi și sau, sau, sau să clarifici lucrurile într-un text legislativ și alta este să introduci prevederile respective obligatorii în legislație. Apoi, unii colegi doresc să uh, schimbăm sarcina probei și să vină pe urmele consumatorilor. Consumatorii ar trebui să se asigure cumpărătorii că aceste practici comerciale sunt clare și neambigue. Dacă eu, ca consumator suedez, trebuie să declar că uh, vânzarea este clară și neambiguă, <laughs> e clar că nu mai cumpăr nimic. Una este să introduci prin contract înscris uh, uh, anumite prevederi și altceva e să obligi cumpărătorul să demonstreze că clauzele contractului nu sunt ambigue. Bineînțeles că aștept cu nerăbdare să cooperăm cu colegii pe acest dosar și să obținem, uh, să ne întoarcem la esența textului, după părerea mea. Mulțumesc! În numele verzilor, domnul Igor Șolteș are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru aceste amendamente de compromis. Uh, sunt de acord în parte cu uh, intervenția domnului uh, Selimovic și cred că mâine vom avea dezbatere aprinse în încercarea de a găsi un amendament, amendamente de compromis. Dar în orice caz, pe ansamblu vă pot spune că aceste amendamente de compromis sunt de exemplu, la articolul 1, bine, vom mai discuta mâine, dar la grupul 1, la, la compromisul 1, grupul nostru își dorește ștergerea trimiterii la orice dimensiune și includerea cooperativelor. La articolul 2, la compromisul de articolul 2, eu aș dori să spun că, pe ansamblu, e, e satisfăcător, dar uh, Uh, directiva ar trebui să uh, uh, să acopere toate statele membre și nu doar cele, situația din cele cinci state membre menționate. La compromisul de la articolul 5, noi spunem că anonimitatea e un, un aspect cheie pentru a recunoaște această listă neagră a UTP-urilor. Dar, în orice caz, Uh, trebuie, uh, e clar că uh, trebuie să avem mecanisme foarte clare și este foarte important să menționăm cum furnizorii de alimente pot să depună și ei plângeri. Și vom înainta amendamente în acest sens. La celelalte amendamente de compromis, deocamdată nu avem observații, însă așteptă cu nerăbdare schimbul de uh, poziții de vedere de mâine și probabil că vom avea o imagine de ansamblu mai, mult mai clară. Mulțumim, domnul Agnew, numele grupului EFTD. Um, Mulțumesc. Sigur, subiectul a apărut în dezbaterile Comisiei Agri. Și am să spun ce am spus și acolo. Regatul Unit e puțin uh, mai înainte față de alte state am creat o poziție a unui arbitru în ceea ce privește piața legumelor și fructelor. Și faptul că există acest post are un efect pozitiv, benefic ce mă îngrijorează în ceea ce privește acest exercițiu de revizuire a legislației este că poziția aceasta va fi subminată și nu va mai putea să funcționeze acest arbitru și o luăm de la capăt. Sper însă că acest aviz nu o să vină să submineze ceea ce am reușit să facem deja în Regatul Unit. Aici cuvântul cheie este just, justețea. în situația în care este intimidat un partener de dimensiuni mai mici dacă reclamă un partener mai mare. Pentru că nu o să mai fie inclus în schimburile comerciale cu partenerul respectiv. Deci, practic, dacă se stabilește această regulă, se subminează uh, rolul arbitrului. Mulțumesc. Uh, domnul Schwab. Ce spunea domnul Aniu? E puțin uimitor pentru mine, pentru că e adevărat că Regatul Unit a mers mai repede uh, în această privință și are deja un organism de supraveghere. S-a creat acest rol care probabil, pentru că deocamdată nu putem decât la modul speculativ să vorbim, putem să credem că a creat un oarecare echilibru pe piață. Da, să vedem ce se va face, ce putem face în Uniunea Europeană propunerea a deviat în mod clar uh, și nu trebuie să fim naivi. Am impresia că tendința e deja clară în Parlament, se dorește să se facă mai mult pentru a proteja acei producători și agricultori care doresc acest sistem, fără să se ia în considerare în, din toate punctele de vedere riscurile legate de această măsură, pentru că, de fapt, este o legătură de interdependență puternică față de între producători și comercianți. Și există riscul mare de a ne pune în pericol sistemul care acum aduce beneficii ambelor părți, consumatorilor, dar și comercianților și producătorilor. Deci aș vrea să mă asigur că pricepem bine lucrurile și domnul raportor uh, alternativ, doamna raportor alternativ Colin Langen a subliniat acest lucru, faptul că trebuie să ținem cont de producători, dar să nu punem în pericol sistemul amenințând furnizorii de talie mare. Mulțumesc! Mulțumesc, Andreas! Poate că comisia va dori să spună ceva despre acest subiect. Uh, Oliver Sivar, dacă îmi înțeles bine, e prezent astăzi cu noi. Dacă doriți să interveniți, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc uh, comisiei, raportorului și raportorilor alternativi care încă lucrează uh, la raport și mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru interesul și sprijinul arătate și pentru ideile legate de propunerea Comisiei. Am să spun câteva cuvinte legate de cum a luat ființă această propunere. În analiza noastră de impact am analizat problema și care e problema. Problema este că practicile uh, neloiale comerciale apar în lanțul de furnizare a produselor alimentare și de multe ori sunt discrepanțe de putere de negociere între producătorii și procesatorii de talie mică și partenerii mai mari din același lanț de aprovizionare. În analiza noastră de impact, în aceeași măsură, am constatat că deși există anumite pârghii, anumite mijloace prevăzute de legislația contractuală de a-ți invoca drepturile, te temi că dacă faci acest lucru o să existe consecințe. Deci soluția noastră, dată de propunerea comisiei, este să se introducă un nivel minim de protecție care să se aplice în toate statele membre, protecție care actualmente nu există în statele membre NUE, dar care să aducă beneficii producătorilor și procesatorilor mici, vizând să îndepărteze toate practicile neloiale pe care le-am constatat în statele membre ale Uniunii ne, propunem, ne bazăm în propunerea noastră pe articolul 33, care este temelul juridic în domeniul agricol. Și ce aș vrea să vă mai spun despre propunerea noastră este că statele membre pot să meargă mai departe decât stabilește propunerea și să continue să facă de altfel ce fac în acest moment, adică respectăm principiul subsidiarității pe deplin și inițiativele voluntare, în măsura în care le există, pot continua să funcționeze. Deci cred că aici avem o ocazie bună după ce am discutat despre problemele care apar în lanțul de aprovizionare alimentar și purtăm această discuție de cel puțin 10 ani și comisia noastră a jucat un rol cheie în această dezbatere în ultimii ani. Cred că este momentul să profităm de ocazie și să ajungem la un acord politic până la finalul anului, astfel încât să protejăm mai bine și să dăm drepturi mai clare participanților din lanț. Sigur că acest lucru poate să aibă efecte negative dacă exagerăm și punem prea mare presiune. De aceea trebuie să analizăm aceste chestiuni în analiza de impact și am să fac câteva observații în ceea ce privește posibilele modificări aduse sau care se vor aduce propunerii. Extinderea domeniului de aplicare în ceea ce privește persoanele vizate nu înseamnă că toți actorii din lanțul de aprovizionare sunt incluși uh, în ceea ce privește definiția problemei și soluțiile propuse. Propunem, într-adevăr, pe baza datelor pe care le-am colectat, ca membrii mai slabi din lanț să fie vizați. Și argumentăm de ce considerăm că respectivele entități sunt membrii mai slabi și va exista un exercițiu de revizuire al directivei peste trei ani, dacă ea va fi adoptată. În acest exercițiu de revizuire vom putea deci să evaluăm dacă aplicarea ei a funcționat la nivelul legislațiilor naționale putem să adăugăm la domeniul de aplicare și în sensul că uh, adăugăm la catalogul, de, la inventarul de practici neloiale sau stabilim împreună cu statele membre care sunt uh, uh care este definiția generală a practicilor neloiale și interzicem prin acest document practicile neloiale în general. Dacă introducem o astfel de interdicție generală în legislația UE, asta înseamnă că trebuie să existe o definiție comună, să se aplice și în Luxemburg, să se aplice uh, pentru toate statele și să fie interpretată la fel și la Curtea de Justiție de la Luxemburg. Dar e posibil ca legislațiile naționale să nu fie compatibile cu acest nivel de armonizare minim pe care îl propunem. Și, nu în cele din urmă, într-adevăr, articolul 3 din propunere are o parte care instituie posibilitatea de derogare pentru anumite UTP-uri. Se exprimă ideea că s-ar putea să existe anumite practici care sunt totuși eficiente și ele se pot aplica cu un, o doză potrivită de precauție. Dar, adică, dacă interdicția este generală, asta înseamnă că se aplică aliniatul 2, aliniatul 3, la modul general, deci în toate contextele. Vreau să vă mulțumesc și celorlalte, dumneavoastră și și celorlalte trei comisii din Parlament care abordează aceste subiecte și care au emis deja rapoarte, să vă mulțumesc pentru contribuție, inclusiv pentru cea de astăzi. Mulțumesc. Nu știu dacă mai sunt observații din partea raportorului, domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Vom avea ocazia să discutăm mâine în reuniunea raportorilor alternativ mai detaliat. Acum să reacționez așa pe scurt uh, la cele spuse de colegi produsele agricole, da, o să le definim uh, că sunt pentru alimentația umană sau animală, trebuie luate în calcul și ele, pentru că în lanțul de aprovizionare alimentară, producătorii de produse agricole sunt cei care suferă cel mai mult. Sunt uh, cumva dispersați într-o industrie, într-un context în care industria alimentară este hiperorganizată vom putea vorbi despre centralele, de punctele centrale de achiziții da, unde producătorii în momentul acesta nu pot primi un preț decent pentru producția lor. Deci, sigur că sunt incluse produsele agricole. și vom vorbi despre cum se aplică pentru producător, furnizor și așa mai departe. Sunt practici de diverse naturi și acum nu trebuie să exagerăm cu ambițiile. Nu am să pun interpreții în dificultate cu jocurile de cuvinte, dar trebuie să profităm de ocazie ca să nu ratăm elementele esențiale. Deci, sigur, trebuie să avem în vedere că agricultorii trebuie să-și primească plata corectă pentru munca lor. Mai spuneți și de o, uh, uh, contrastul cu marile întreprinderi. sigur, pe lângă costurile de producție, uh, nu, eu unul nu vreau măsuri care să apere mai mult întreprinderile mari. Vreau niște reguli care să apere practicile loiale. Dar e posibil ca o interdicție care intervine de azi pe mâine să ducă la pierderea de locuri de muncă, la reduceri drastice de producție și de vânzări. Deci trebuie să fim atenți, dar să vizăm în aceeași măsură întreprinderile mari, că și ele trebuie să uh, respecte regulile comerciale loiale. Deci favorizăm comerțul, dar cu respectarea regulilor loiale. Cu siguranță este o observație obiectivă faptul că dorim să avem o protecție cât mai amplă, dar cred și îl asigur pe domnul Agnew că dacă practica britanică reprezintă un exemplu de bună practică, se va extinde și la alte țări. Deci să nu fim egoiști. Dacă aveți o bună practică de împărtășit din țara dumneavoastră, veniți și spuneți că dacă merge bine în Statele Unite, în, în, în Regatul Unit, mă iertați, atunci putem să o aplicăm și în alte state. Uh, nu sunt în alte state în acest moment organisme de mediere în acest domeniu, dar le putem crea Iată, atât am vrut să vă spun, domnule președinte. Mulțumesc. Deci, raportul va fi supus votului în 24 septembrie. Acum ajungem la ultimul raport, cel care vizează supravegherea piețelor în domeniul vehiculelor și dau cuvântul domnului Danti. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, este vorba de modificarea regulamentului 177 din 2013, care vizează supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere trebuie să se facă o mică revizuire cu caracter tehnic, una minoră, se vor corecta niște erori redacționale de terminologie prezente în regulamentul 177 și se va da și prelungi uh, posibilitatea pentru Comisia Europeană să uh, acționeze cu acte delegate prin procedura ă, tacită. Deci, practic, nu se modifică în mod substanțial regulamentul ă, acesta. 177 ă, pe 2013, însă chiar și aceste modificări trebuie să fie analizate atent de către Parlamentul nostru și cu responsabilitate. În comisia noastră s-au uh, discutat mai multe scandaluri și am înțeles chiar și în ultimele luni cât de important este să definească un cadru european în ce privește omologarea vehiculelor de orice tip care să, facă, să răspundă nevoilor de supraveghere a pieței, dar și imperativelor de siguranță a vehiculicolor, dar și de protecție a mediului. Aici avem de a face cu o procedură simplificată, cu un calendar scurt și cu o singură discuție, cea de astăzi, și apoi uh, Uh, cu aprobarea acelor amendamente propuse de raportor în numele IMCO, cu excepția când, cazului când apar obiecțiuni. Și acest uh, dosar pur tehnic trebuie să meargă repede, așa cum ne dorim să meargă repede și alte dosare similare tehnice în cursul acestui uh, mandat și să nu încurcăm lucrurile pentru alții. Noi dorim ca să mergem repede, deci să mergem uh, cu aprobarea, cu votarea în plenarele din octombrie 1 sau 2 și apoi să se meargă la negocieri cu Consiliul. Ideea este de a se aduce modificări numai și numai dacă este necesar și numai dacă se îmbunătățește cu adevărat textul, fără a uh, uh, da înapoi cu munca făcută deja în ultimii ani sau pentru a, fără a uh, umbla la echilibrul deja uh, găsit. Ar fi bine eventual să putem să aliniem acest regulament cu cel de omologare cu alte vehicole și să se pună eventual în uh, lumină și posibilitatea de vânzare pentru vehicolele care sunt la sfârșitul ciclului de viață. Regulamentul 177 prevede o obligație din partea importatorilor uh, de a deține și păstra un certificat de conformitate și a se pune deci la dispoziția autorităților naționale de omologare tip. Ehm, în această săptămână, cu alți raportori din umbră, vom vedea posibilitățile de modificări eh, aduse. S-ar putea ca discuțiile să aducă și alte elemente interesante, dar să nu uităm că eh, scadența pentru tot acest proces eh, este la sfârșitul acestei săptămâni. Mulțumesc, domnul Andreas Schwab de la PP. Mulțumesc Uh, această procedură legislativă nu are o importanță politică prea mare. Miza este să ne asigurăm că uh, Comisia oferă posibilitatea, prin uh, actele delegate, să continuăm supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere. Eu am fost numit raportor din umbră ihn begleitet und kann deswegen. Și pot să recomand să transmitem rapid semnalul Comisiei că suntem gata să acceptăm propunerea. Este o măsură tehnică și trebuie să fim atenți în Parlament ca măsurile acestea să fie ajustate la modul practic. Din punctul meu de vedere, nu a, se nu prevede niciun obstacol în calea procedurii, putem să acționăm cu celeritate. Mulțumesc! Ehm. Mulțumesc! Din partea Comisiei, poate doriți să luați cuvântul, domnul Tropman, cred? Bună ziua! Vrem să mulțumim uh, raportorului și raportorilor din umbră, în primul rând, și întregii comisii INCO pentru că se ocupă de acest dosar și pentru că interesate aceste modificări. Nu cred că e mare lucru de adăugat la cele deja spuse aici de către colegii din comisia dumneavoastră și anume că ideea principală a fost aceea de a prelungi uh, capacitatea comisiei de a dispune de acte delegate, cea care expira deci, în martie anul acesta și, practic, dacă nu sunt comentarii suplimentare, această prelungire este una tacită, eventual și niște mici modificări și corecturi uh, care să fie aduse tec uh, textului, dar, cum s-a spus, uh, mai cu seamă tehnice sau poate chiar la definiții. Nimic complicat pe formă, nici pe formă, și ne dorim și noi, bineînțeles, o adoptare rapidă a acestui text, pe care noi îl validăm 100% și la Consiliu au fost discuții, modificările astfel aduse sunt minore și văd că și aici la Parlament este cam aceeași uh, stare de spirit. Astfel, vom intra în negocieri interinstituționale cât mai curând posibil în aceste condiții. Mulțumesc. Domnule Danti, mai doriți să mai adăgați ceva? Nu. Se pare că nu. Perfect. Așadar, trebuie să vă spun că data pentru amendamente de fapt nu, data pentru obiecțiuni este de 21 septembrie la ora 12. Dacă sunt obiecțiuni, dacă sunt probleme, le manifestați până pe 21 septembrie. În orice caz, pentru astăzi am terminat și vă mulțumesc frumos!